Vom începe imediat. Doresc să vă urez din nou bun venit la Parlamentul European. Ne-am întâlnit și ieri să discutăm, ne-am întâlnit și în cadrul grupurilor de lucru. Și după aceea ne-am întâlnit și pe timpul serii. Acum doresc să-i urez bun venit domnului prim-ministru Orban, cel care conduce președinția Uniunii Europene, și domnului președinte Barroso, președinte al Comisiei Europene. Avem niște membri de onoare, dar și vorbitori cheie la această reuniune parlamentară comună. Vă mulțumesc că ați venit astăzi aici, domnilor președinți. Prezența dumneavoastră este foarte importantă pe parcursul acestei reuniuni parlamentare comune. Subiectul pe care îl avem astăzi e Balcanii de Vest pentru o Europa mai integrată. Un subiect foarte, foarte important pentru toate statele membre. Toate statele membre sunt interesate de acest subiect. Discuția de ieri a fost una foarte fructuoasă. Doresc să vă reamintesc că și astăzi puteți să ascultați interpretarea în 21 de limbi ale Uniunii Europene, limbile oficiale, dar și croată, bosniacă, ser, se, limba din Serbia și Muntenegru, macedoniană și albaneză. Trebuie să completați formularul cu denumirea cerere de timp de vorbire, dacă doriți să luați parte la discuții. Va exista o dezbatere cu prim-ministrul ungar, președintele Consiliului domnul Victor Orban și cu domnul José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene. Atât pentru începutul reuniunii noastre, iar acum aș dori să îi dau cuvântul domnului Cover, care este la copreședinție alături de mine. Doresc să îi mulțumesc din nou pentru că a fost atât de eficient întotdeauna și pentru cooperarea de care a dat dovadă pe parcursul președinției maghiare. Și acum vă las la președinția reuniunii. Aveți cuvântul. Köszönöm szépen a lehetőséget. Vă mulțumesc, e o onoare pentru mine și vă mulțumesc pentru această ocazie. Doamnelor și domnilor, vă urez bun venit la cea de-a doua zi a, reuni- a reuniunii noastre. Așa cum a spus deja domnul președinte, ieri a existat un eveniment cultural. Primul punct pe ordinea de zi e un raport de la grupurile de lucru de ieri. Fiecare grup de lucru va avea 10 minute pentru a ne spune ce s-a întâmplat ieri. În primul rând, îi voi da cuvântul doamnei Doris Pack. Dumnea ei ne va spune ce s-a discutat la primul grup de lucru ieri. Stimați colegi, ieri am avut o întâlnire cu grupul de lucru 1 care avea de-a face cu cooperarea în domeniul de securitate, libertate și justiție. Am vorbit despre liberalizarea vizelor, cooperarea juridică și polițienească. Copreședinții, doamna Copa și doam, o doamnă din Ungaria, au deschis uh, reuniunea vorbind despre importanța cooperării în țările din Uniunea Europeană. Este un subiect foarte important în spațiul de libertate, securitate și justiție. Zece membri din Parlamentul European și un membru din uh, țările vizate au participat la dezbatere. Parlamentul din Liej nu a fost informat despre acest eveniment. Nu putem înțelege de ce nu a fost prezent niciun parlamentar din partea Serbiei pe, pe parcursul uh, reuniunii. Vizele. Bulgaria, Kosovo, Albania au, uh, au avut câte ceva de spus în acest uh, sens au vorbit despre liberalizarea vizelor ca fiind un pas foarte important pentru cooperarea regională. Parlamentul Kosovar a vorbit despre eforturile făcute în țară pentru a avea capacitățile necesare pentru a putea avansa în domeniul politic. Migrație. Politica de azil a fost un subiect al discuției, s-au cerut practici comune sporite în acest domeniu. Germania și Grecia au avut uh, multe de spus în ceea ce privește politica de imigrație și azil. Azilul, imigrația ilegală a fost menționată și s-a amintit că trebuie să fie respectată demnitatea umană și trebuie respectate drepturile omului, așa cum apar acestea Tratatul de la Lisabona este un punct foarte important și Bulgaria și Polonia au amintit acest aspect. Foarte mulți dintre cei prezenți au spus că liberalizarea vizelor nu a dus la un flux foarte crescut de imigranți spre țările occidentale și nordice din Uniunea Europeană și asta mulțumită instrumentelor implementate de multe guverne. Frontex și Europol au fost evaluate pozitiv. Cooperare polițienească Cooperarea poliționească și cooperarea regională au avut un rol important în discuție. Polonia a cerut mai multă cooperare între state. Până acum există astfel de cooperări doar cu Croația. Europarlamentarii au spus cât de importantă e misiunea poliționească a Uniunii Europene în aceste țări. S-a subliniat cât de importantă a fost munca Consiliului de Cooperare Regională în acest domeniu, dar și în altele combaterea corupției, traficul cu ființe umane. Aceste două subiecte sunt considerate prioritare în cooperarea poliționească. Acest lucru a fost menționat de Suedia. Ordinea socială nu funcționează în acele țări unde economia este într-o situație deplorabilă. Ordinea socială și securitatea socială sunt niște nevoi foarte importante și acest lucru a fost menționat de Republica Cehă. Suedia a vorbit despre traficul de droguri și corupție, împreună cu Ungaria au subliniat cât de important e Europolul. S-a căzut de acord că parlamentele naționale din sud-estul Europei ar trebui să controleze implementarea legislației în ceea ce privește domeniile discutate la atelier. Bulgaria a discutat despre xenofobie, trebuie să luptăm împotriva ei și unul dintre membri a vorbit despre respectul pentru drepturile minorităților. Sistemul judiciar. Reforma acestui sistem este o prioritate în sud-estul Europei. Accesul la justiție și la instituțiile justiciare încă mai sunt un motiv de îngrijorare pentru majoritatea vorbitorilor. Au spus că implementarea legislației ar trebui să se supună unui control parlamentar. Atât Bulgaria cât și Ungaria au cerut un mecanism de supraveghere pentru a se asigura durabilitatea. Cooperarea cu Serbia cooperarea Serbiei cu Tribunalul Internațional Penal pentru fosta Iugoslavie este un lucru esențial iar uh, independența acestei instituții trebuie să fie respectată de toate celelalte organisme. Cred că am făcut tot ce am putut prin a face un rezumat, nu a fost foarte ușor. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat și sper că nu am uitat de nimeni. Vă mulțumim și noi, doamna Doris Pac. Acum vreau să dau cuvântul domnului Mihai Vala pentru a ne prezenta raportul de la cel de-al doilea grup de lucru, cel al integrării cetățenilor. Mulțumesc. Domnule președinte și domnilor vicepreședinți, dragi colegi, am avut onoarea de a fi președinte și de a face raportul de la grupul de lucru al integrării cetățenilor, cel de-al doilea grup de lucru. Știți probabil că acest punct este foarte important pentru noi, pentru Ungaria. Istoria ne-a arătat că cetățenia nu reprezintă doar o categorie juridică, ci implică și o anumită identitate, o anumită dimensiune culturală și emoțională, care sunt importante pentru procesul de extindere, așa cum sunt și acordurile. Politicienii trebuie să creeze punți pentru ca aceste categorii juridice să fie mai aproape de realitatea de zi cu zi și de oameni. Pentru Ungaria acest lucru este mai ușor pentru că avem deja legături istorice cu țările din Balcanii Occidentali. Am reușit să ajungem la o înțelegere reciprocă mai bună și tocmai de aceea am ales această temă pentru întâlnirea parlamentară de acum. Ierko Kacin era copreședintele grupului de lucru de ieri și dânsul arăta că aceasta este o valoare adăugată esențială pentru Uniunea Europeană. În discursurile de deschidere, ni s-a reamintit importanța diversității culturale în țările din fosta Iugoslavie și ni s-a tras atenția asupra faptului că există anumite tensiuni și fragmentări în această regiune, care au efect asupra procesului de integrare. Aceste provocări trebuie să fie rezolvate în comun, pentru că dezbaterile izolate la nivel național nu vor promova o mai bună înțelegere reciprocă. Iată de ce avem nevoie de foruri de discuții la nivel multilateral, așa cum am avut-o ieri. Și pentru a avea o reprezentare echilibrată, Uniunea Europeană trebuie să facă mai multe eforturi. De asemenea, s-a subliniat faptul că instituțiile internaționale și instituțiile europene de multe ori sunt prea departe de cetățeni. De aceea, parlamentele naționale și Parlamentul European au un rol esențial, un rol de tip intermediar pentru a face legătura cu cetățenii. În discursul meu am făcut legătura cu procesul de integrare a țărilor din Balcanii Occidental pentru a vedea în ce măsură aceste țări au îndeplinit criteriile economice, juridice și sociale. Însă, pentru o adevărată integrare de succes, avem nevoie de mai mult, de o integrare a cetățenilor și aceasta trebuie promovată și acest lucru este uh, foarte de actualitate în regiunea Balcanilor Occidentali. Dacă ne uităm și vedem ce s-a întâmplat în ultimii 100 de ani în această regiune, putem vedea că acest element este unul dintre cele mai importante, și anume de a reduce conflictele între grupurile etnice. Iată de ce trebuie să subliniem faptul că integrarea este singura soluție posibilă pentru regiunea Balcanilor. Societatea trebuie să accepte reformele necesare pentru ca ei să se simtă acasă în comunitatea europeană, să simtă că integrarea înseamnă o înțelegere reciprocă și nu înseamnă să renunțe la identitatea lor. Și, în sens invers, integrarea cetățenilor va fi promovată prin acceptarea acquis-ului european. Trebuie să lucrăm în acest sens. Dragi colegi, Bineînțeles că educația este unul dintre instrumentele cele mai potrivite pentru a oferi un mai mare acces cetățenilor. Bineînțeles că există mai multe instrumente pe care le avem la dispoziție, însă nu există prea mulți uh, studenți din Balcanii Occidentali care să se deplaseze în Uniunea Europeană pentru a face studii aici. Există o problemă cu finanțarea și tocmai de aceea ar trebui să susținem NGO-urile care fac eforturi în acest sens. Poate că și guvernele ar putea profita mai mult de programele de twinning pentru a ajuta o mai bună cunoaștere reciprocă a culturilor. Trebuie să găsim soluții pentru aceste societăți, societăți care au nevoie de o experiență a cunoașterii, de rețele conectate. Aceste persoane trebuie să se întoarcă după aceea la ei acasă unde să-și folosească experiența. De asemenea, trebuie menținută diversitatea culturală. Acesta este unul dintre obiectivele esențiale ale președinției maghiare iar reprezentanții comunităților etnice din regiune consideră că integrarea este o soluție pentru a găsi o cale pașnică. Iar Uniunea Europeană nu dorește să fuzioneze aceste culturi, ci să le integreze, respectând în același timp propriile lor diversități. Au existat mai multe inițiative în acest sens, de exemplu, aceea de a menține patrimoniul cultural al, acestui, uh, al acestei regiuni pentru ca el să fie îmbogățit. Vorbim aici despre integrarea cetățenilor și în cazul țărilor din Balcanii Occidentali, problema nu se pune doar în legătură cu cetățenii unei anumite țări. Avem aici și problema grupurilor etnice și a minorităților care trăiesc de multe ori în mai multe țări. Și trebuie să ținem cont de acest fenomen. Această diversitate culturală trebuie menținută nu ca o amenințare sau ca Uh, un dezavantaj, ci ca o adevărată oportunitate de viitor. Într-adevăr, au existat conflicte serioase între aceste grupuri, însă în regiune, în general, se consideră că culturile și minoritățile trebuie să conviețuiască împreună. Toți cei care au participat la această discuție. Am avut și contribuții din partea Balcanilor Occidentali, un lucru care este absolut important pentru că trebuie să deschidem un adevărat dialog cu această regiune. Am discutat și despre dimensiunea culturală a integrării, care este importantă pentru a crea o adevărată înțelegere între cetățeni. S-a vorbit foarte mult și despre educație și despre îngrijirea și formarea tinerilor. S-a menționat că e nevoie de un program școlar coordonat pentru a putea dezvolta mai mult cunoașterea între grupurile etnice, iar diversitatea culturală trebuie să se reflecte în programul școlar pentru a putea avea o generație tânără mai tolerantă. Acești tineri ar trebui să aibă posibilități de viitor după ce termină școala. E trist pentru că există o rată foarte mare a șomajului în rândul tinerilor în regiune și, bineînțeles, și integrarea uh, persoanelor mai nevoiașe este o problemă foarte mare. Și s-a menționat și importanța strategiei pentru romi a președinției uh, maghiare, care ar trebui să acopere și această regiune a Balcanilor Occidentali. S-au menționat și alte strategii, precum strategia pentru Dunăre, care poate promova integrarea din mai multe puncte de vedere, nu doar rezolvând, de exemplu, probleme culturale, ci oferind și un program cadru în care să se poată aborda mai multe aspecte. Arta și cultura sunt forțe motrice ale integrării și tocmai de aceea e regretabil faptul că aceste aspecte nu sunt întotdeauna foarte bine implementate față de alte politici. Mulți participanți au vorbit despre artă, despre literatură, muzică sau despre pictură arătând că acestea reprezintă o dimensiune esențială a înțelegerii reciproce. Și tocmai pentru că doream să obținem pacea, este importantă diversitatea culturală. Pentru o mai bună integrare în țările din Balcanii Occidental, trebuie să rezolvăm problemele principale care există acolo. Au fost prezentate și experiențe de natură personală în cadrul întâlnirii de ieri pentru a sublinia importanța înțelegerii între culturi. S-a vorbit despre valori, despre identitate și despre partea emoțională. Acestea sunt elementele cheie pentru a rezolva problemele actuale. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom uh, face întâi un comentariu de natură tehnică Canalul de interpretare în bulgară este canalul 17 și nu 21, pentru cei care ascultă bulgară. Și acum aș vrea să spun bun venit domnului prim-ministru Orban, căruia am să-i dau cuvântul în numele președinției. Doamnelor și domnilor, bun găsit tuturor! Sunt uh, foarte bucuros că mă aflu aici și că pot să vă vorbesc uh, într-un astfel de cadru foarte important uh, despre integrarea europeană și despre extindere. Președinția ungară respectă și acest angajament. Dați-mi voie să ridic uh, câteva chestiuni și le supun atenției dumneavoastră. Mai întâi, avem noi o viziune pentru această regiune? Cred că da. Cred că avem o viziune care se bazează pe realități. Realitatea înseamnă de fapt că avem o enclavă în interiorul continentului european. Avem de-a face aici cu o regiune ce se învecinează cu țări UE și țări NATO o regiune în care există sentimentul că avem o, o muncă neterminată. Atunci când țările din Europa Central, Centrală s-au alăturat Uniunii Europene, am vorbit despre unificarea Europei. Ei bine, în acele momente se consuma o tragedie care își trăgea rădăcinile din uh, anul 1945 și care s-a agravat pe timpul invaziei și ocupației comuniste. Era clar că urma să aibă loc un proces de reconstrucție și refacere culturală. Trebuia să legăm uh, niște regiuni care au avut o soartă comună. Acum, sarcina noastră este și mai complexă, avem uh, de-a face cu o istorie foarte uh, dificilă și cu uh, un set de sentimente, de atitudini care sunt greu de înțeles pentru noi. Avem câteva întrebări la care trebuie să răspundem. Mai întâi trebuie să ne lămurim propriile noastre intenții. Chiar vrem să integrăm această regiune în Uniunea Europeană? Președinția ungară consideră că la această întrebare s-a răspuns deja atunci când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat Uniunii Europene. Pentru noi este absolut evident că nu pot exista găuri negre sau uh, zone sau pete albe în uh, interiorul Uniunii Europene. Este o chestiune ce ține de securitate și apărare. Stimați uh, deputați, uh, aș dori să vă subliniez faptul că dacă noi nu integrăm această regiune, va veni altcineva care să dorească să o atragă. Și trebuie să fim conștienți că există și alți candidați în afară de noi. Singura problemă care se mai pune este momentul potrivit pentru extindere. Și de aici ar trebui să pornească dezbaterea. Când ar trebui să lansăm procesul de extindere? are loc o rearanjare a intereselor uh, în zonă, o reașezare a lumii, de fapt, și uh, ne așteaptă provocări uriașe, atât la nivel global, cât și în interiorul Uniunii Europene. Așa că ar trebui să ne dăm seama în ce rezidă puterea Uniunii Europene. În extindere sau în uh, rămânerea pe aceste baze deja existente. Din experiență am constatat că problema nu se pune în termen de ori-ori, ci și. Adică avem nevoie de mai multe procese care ar trebui să se completeze unul pe celălalt. Avem nevoie și de extindere și de consolidarea poziției Uniunii Europene. Uniunea Europeană trece printr-un proces de refacere, recuperare interne, și avem în acest sens uh, pachetul celor șase acte legislative care sperăm să fie adoptate de Parlament și de Consiliu cu succes. Însă acestea nu sunt suficiente. Uniunea Europeană are nevoie și de extindere, trebuie să se lărgească pentru a-și îmbunătăți competitivitatea. O a treia întrebare derivă din experiența acelei mai noi uh, runde de extindere. Uniunea Europeană a negociat uh, peste 20 de capitole în timp ce eu eram uh, prim-ministru la cărma guvernului uh, ungar la începutul anilor 2000. Sunt absolut sigur că vor apărea și noi funcționari la orizont, noi oameni pe piața muncii. Argumentul statelor vechi era că se vor teme de o invazie pe piața muncii. Dar, de fapt, economiile puternice ale Uniunii Europene nu au fost slăbite de aderarea noilor membri și extinderea a rămas una din forțele motrice pentru creștere în Uniunea Europeană. Fără potențialul economic al Europei centrale, capacitățile de producție din Europa de vest Aș spune eu că ar fi fost uh, relocate, transferate undeva în afara Europei. Faptul că avem și economii din Europa Centrală și de Est în uh, Uniunea Europeană ajută să împiedicăm procesul de delocalizare și astfel ne putem păstra capacitățile aici. Și acum să privim uh, spre Balcanii de Vest și ei pot reprezenta o forță motrice pentru economiile Uniunii Europene. Și mai există o problemă la care trebuie să ne gândim. Oare este capabilă regiunea Balcanilor de Vest să devină membră a Uniunii Europene? Poate ea să fie pregătită pentru calitatea de membru? există câteva valori eh, ce ne sunt comune. Și unele din problemele noastre interne decurg din faptul că nu toată lumea a respectat eh, regulile, în special eh, în domeniul gestiunii economice prudente. Deci rămâne problema mm, aceasta, oare Balcanii de Vest vor putea adera la setul comun de valori? Și apoi această regiune a Balcanilor de Vest mai trebuie să accepte și să consolideze și să comunice valorile europene comune. Dacă vrem ca această regiune să se poată integra în sânul nostru, noi trebuie să fim deschiși și ei la fel, și ei trebuie să-și facă temele și să se adapteze la valorile noastre. Personal, eu sunt convins că ei își pot rezolva problemele și cred absolut că ar trebui să primească o șansă și, în fine, câteva cuvinte despre sarcinile noastre comune și obiectivele realiste pe care le avem în față. Croația mai întâi. Stimați uh, deputați, Cred că aici uh, avem o posibilă poveste de succes. Croația poate deveni o țară model, o dovadă vie a faptului că perspectiva europeană este una tangibilă Croația poate deveni o țară model și poate dovedi că regiunea se poate stabiliza. Iar uh, un stimulent, un promotor al stabilizării poate fi chiar perspectiva de aderare la Uniunea Europeană. Se știe foarte bine că um, există tot felul de speculații despre faptul că am încercat să condiționăm aderarea Croației de un statut de țară candidată pentru Serbia, de țară asociată. E bine, noi nu putem uh, pur și simplu să integrăm și să ștergem cu buretele anumite diferențe de neșters. Ar uh, însemna un scenariu care ar fi defavorabile atât Croației cât și Serbiei. Dacă ne întrebăm pe calea aceasta, cred că facem o mare greșeală. Pentru că, în acest caz, ar apărea cu siguranță și alte condiții politice pentru aderarea altor țări, condiții ce nu au nimic de a face cu realitatea. Iar acest lucru ne-ar uh, târâ într-un conflict de puteri foarte nociv. Credem noi că negocierile ar trebui să se încheie printr-o invitație la aderare numai pe baza criteriilor de performanță ale țărilor candidate. Aceasta este poziția Ungariei și noi uh, îndemnăm ca negocierile cu Croația să fie încheiate cât mai curând posibil. În ce privește Muntenegrul, noi credem că este în interesul Uniunii Europene să demareze negocierile cât mai curând posibil. Acest lucru este valabil și pentru Serbia. Cred că este important să acordăm uh, statutul de țară candidată Serbiei și să începem negocierile cât mai curând posibil. Și așa am ajunge într-un fel de paradox al secolului 21-lea. Eu îmi uh, dau seama că pentru noi care suntem reprezentanți uh, aleși liberi, trebuie să ne gândim foarte atent la denumirea unei țări. Ar trebui să folosim ori numele pe care și-l uh, însușește țara respectivă sau un alt nume. De exemplu, uh, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Țara are statut de candidat, dar noi nu putem lansa negocierile din cauza numelui, ceea ce mi se pare absurd. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să depășească această situație cât mai curând posibil. Președinția ungară consideră că este nefericit faptul că ne lovim de astfel de obstacole în negocieri. Și acum dați-mi voie să mă refer și la Albania. Albania este o țară potențial candidată și membră a NATO. Ei mai au de îndeplinit 12 condiționalități pentru începerea negocierilor, însă președinția ungară încurajează lansarea cât mai curând a negocierilor. Orice amânare a acestora nu ar face decât să ducă la deteriorarea stabilității interne a țării. În același timp, trebuie să subliniem faptul că de la Albania ne așteptăm și ar trebui să ne așteptăm ca ea să aspire în continuare la Europa. Cu toate acestea, nu putem semna niciun acord, deoarece nu toate statele membre au recunoscut independența Kosovo. Și acum, doamnelor și domnilor, trebuie să mă refer la cea mai mare provocare din această regiune, din punctul de vedere al Uniunii Europene, Bosnia-Herzegovina. Țara este într-o situație gravă. Nu doar țara se confruntă cu o situație dificilă, ci există și amenințarea că noi am putea fi uh, atrași în această problemă dificilă cu care se confruntă țara. Ungaria este țară învecinată și este pe deplin conștientă că e absolut esențial să stabilizăm Bosnia și Herțegovina. Nu putem rezolva problema decât pe baza unui model sau unor modele de succes ale țărilor vecine cu Bosnia. Doamnelor și domnilor, vedeți, deci, iată, avem o serie întreagă de dificultăți, de probleme și uh, pentru a le rezolva, cred că este nevoie de o politică curajoasă. Eu sugerez să ne adunăm uh, cu toții forțele și să susținem procesul de extindere în mod concertat, să lansăm o nouă ofensivă pentru a depăși orice mentalități uh, sceptice ce mai uh, există încă în Uniunea Europeană și ce ar putea împiedica integrarea. În orice caz, vă puteți baza oricând pe Ungaria pentru procesul de integrare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule prim-ministru. În continuare, am să-i urez bun venit domnului José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene. Am să-i dau cuvântul pentru alocuțiunea domniei sale. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor, stimați deputați. Am să încep prin a spune că mă bucur foarte mult să aflu printre dumneavoastră astăzi aici la reuniunea parlamentară comună dedicată Balcanilor de Vest. În mai 2008 am participat la o altă reuniune parlamentară comună dedicată tot Balcanilor de Vest și pot să recunosc multe dintre persoanele pe care le-am întâlnit atunci – Întotdeauna am spus că Uniunea Europeană nu înseamnă doar Bruxelles sau Strasburgul, înseamnă ceea ce facem în fiecare stat membru și ceea ce dezbatem în fiecare parlament național. Nu putem reuși fără sprijinul și implicarea dumneavoastră puternice. Cooperarea cu instituțiile europene și cu parlamentele naționale sunt esențiale dacă Uniunea Europeană este să avanseze. Așa că mă bucur de această ocazie de a mă întâlni cu dumneavoastră și de a vorbi despre procesul de extindere în Balcanii de Vest. Extinderea, pe bună dreptate, a fost considerată ca una dintre cele mai succes politici ale Uniunii Europene. E una dintre cele mai mari realizări în istoria europeană. Contribuie la democrație, stabilitate și prosperitate pe continentul european a reușit să unească familia europeană ce fusese destrămată, dezbinată de evenimentele dureroase din secolul 20. Tocmai l-am ascultat pe primul ministru Orban, care vine într-o țară ce abia acum 10 ani se uita înspre Uniunea Europeană ca la o promisiune. Iată acum domnul Orban deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Vreau să aduc aici uh, o recunoaștere domnului prim-ministru și Ungariei pentru sprijinul puternic pentru extindere și interesul lui față de Balcanii de Vest. Unificarea continentului nostru nu va fi deplină fără Balcanii de Vest. Ei sunt parte a Uniunii Europene. Comisia Europeană este pe deplin angajată în privința acestei regiuni și așa și apare în Consiliul de la Salonic din 2003, în concluziile sale. Am fost parte a acelui consiliu care a luat hotărârea și sunt mândru că sunt membru prin uh, țara mea din, încă din 1986 și că am permis apoi Finlandei și altora să adere mai târziu. Am fost acolo în calitate de prim-ministru, am fost prezent de asemenea când a avut loc și cel mai recent val de extindere, nu spun ultimul, pentru că vor mai fi și alții. Săptămâna trecută am fost în Croația, în Bosnia-Herzegovina, Muntenegru, Firom și am vrut să vizit și Serbia, Kosovo și Albania. O voi face săptămâna sau chiar luna viitoare. Vizita mea este un simbol al angajamentului renoit al Comisiei pentru această regiune. Facem eforturi renoite în fiecare zi. Și mesajul meu către această regiune a fost unul cuprinzător, acela că vedem rolul lor ca unul uh, integrat în Uniunea Europeană. Ei sunt parte din familia europeană. Rădăcinile, prezentul și viitorul lor sunt în Europa. Dar ca să ajungi în Uniunea Europeană, trebuie să faci anumite eforturi. Această regiune este una dinamică, în schimbare și um, fiecare țară merită să devină membru al Europei. Fiecare are o poveste de succes posibilă. Politica noastră pentru Balcanii de Vest a fost întotdeauna inclusivă, iar în ce privește Croația, credem că aderarea ei va fi un catalizator pentru stabilitate și pentru aderarea la Uniunea Europeană. De aceea ne avem un mesaj de solidaritate și unul de încurajare. Situația în regiune este încă complexă și în 2011 vor exista cu siguranță nenumărate provocări și oportunități. Negocierile de aderare ale Croației sunt în faza finală și Muntenegru și Serbia vor trece la următoarea fază a negocierilor dacă își continuă reformele cel puțin până în octombrie. De asemenea, ne mai așteaptă însă provocări importante. Trebuie să avansăm, uh, să ajutăm să avanseze dialogul între Priștina și Belgrad, să ajutăm Bosnia, să ajutăm și Albania și trebuie să rezolvăm uh, problemele ce mai rămân încă în legătură cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Avem deci nenumărate provocări ce ne așteaptă în această regiune și îmi pare bine că unul dintre grupurile de lucru a vorbit despre cooperare în domeniul libertății, securității și justiției. Vreau să-i mulțumesc lui Doris Peck și domnului Balo pentru rapoartele lor foarte interesante în legătură cu activitatea grupurilor de lucru. Democrația, instituțiile care funcționează, respectul pentru statul de drept, respectul pentru minorități, sunt uh, esențiale pentru dezvoltare economică. Trebuie să atragem investiții străine, să generăm creștere, însă pentru ca aceasta să se întâmplă, investitorii străini trebuie să știe că dreptul la proprietate e garantat și că justiția este imparțială. De aceea eu am încurajat pe toată lumea să continue pe acest drum al reformelor europene și uh, să rezolve și problemele ce mai rămân. Trebuie să consolidăm democrația și stabilitatea, iar acest lucru va fi benefic și pentru țările candidate și potențial candidate. Aceste reforme sunt pentru binele și prosperitatea propriilor cetățeni. Deci eforturile trebuie să fie durabile și credibile așa cum ziceam și saborului croat, trebuie să fim foarte bine pregătiți pentru viitor. Se pune problema încrederii și credibilității și cetățenii europeni trebuie să fie siguri că atunci când uh, noi cetățeni vor adera, ei pot uh, să o facă fiind de plin pregătiți. Nu trebuie pur și simplu să bifăm niște căsuțe pe hârtie, ci avem o agendă de transformare care afectează structura întregii țări. Ar trebui ca ea să fie văzută pentru, ca o mare oportunitate de armonizare, de îmbunătățire a întregii societăți, iar ea ar trebui să fie rezultatul unui consens transpartinic, să existe un sprijin larg pentru reforme în interiorul țării. Fiecare dintre aceste țări trebuie să fie pe deplin asigurată de sprijinul Uniunii Europene. Vom fi alături de ei, vor putea conta pe sprijinul nostru economic, politic și financiar. Am spus sprijin financiar. Acestea nu sunt doar cuvinte. Noi dăm deja fonduri pentru multe din aceste țări care aspiră să ni se alăture. Și avem un exemplu concret, instrumentul de asistență pentru preaderare. Din 2010, uh, din 2008 până în 2013 am alocat uh, aproape 5 miliarde de euro pentru dezvoltare instituțională, pentru dezvoltare rurală, pentru cooperare transfrontalieră și așa mai departe. Iată disponibilitatea noastră. Am acordat uh, eliminarea vizelor pentru câteva dintre aceste țări. Am înlesnit eliberarea vizelor, știm că este foarte important pentru tineri, pentru societatea din această regiune. Cu toate acestea, dacă aceste țări vor să adere la Uniunea Europeană, trebuie să facă reforme cheie, trebuie să-și îndeplinească și ele angajamentele, trebuie să-și asume viitorul lor, să dea dovadă de leadership și de respect reciproc. Alegerea de a deveni membru al Uniunii Europene reprezintă o alegere foarte importantă, mai ales pentru ei care au avut un trecut atât de dificil. Trebuie să îmbrățișeze valorile europene comune, să dea dovadă de demnitate umană și de o cultură a compromisului și consensului. Așa funcționează Uniunea Europeană. Noi nu suntem slabi pentru că facem compromisuri, din contra, cred că suntem mult mai puternici pentru că reușim să o facem. Ieri s-a ținut un atelier în legătură cu integrarea cetățenilor europeni în care s-a vorbit despre diversitate culturală și succesul procesului de integrare. Și acestea sunt probleme fundamentale. Nici o țară nu și-a pierdut vreodată identitatea doar pentru că a intrat în Uniunea Europeană. Din contra, cu cât suntem mai aproape unul de celălalt, cu atât ne păstrăm mai bine identitatea și respectul reciproc. Diversitatea noastră nu constituie o slăbiciune, ci o putere, un punctare cu condiția să dorim să lucrăm împreună. Așa cum spuneam și săptămâna trecută în Balcani, trebuie să existe o voință politică comună. Integrarea trebuie să reprezinte un proiect politic comun. Consensul național este indispensabil dacă vrem să mergem înainte. Trebuie să dăm dovadă de compromis și de respect reciproc. Iată de ce parlamentele naționale au un rol cu atât mai important. Am vrut să vorbesc nu doar guvernelor, ci și parlamentelor. Pentru că pentru a înfăptui consensul necesar și parlamentele au un rol important de jucat. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră veți da dovadă de eforturile și de spiritul necesar. Am văzut multe lucruri interesante în vizita mea. În fiecare dintre aceste țări, interlocutorii au fost de acord că Procesul de integrare europeană este esențial pentru a asigura prosperitate și stabilitate cetățenilor. Într-una dintre țări mi s-a spus însă singurul lucru uh, cu care suntem cu toții de acord este că vrem să ne integrăm în Uniunea Europeană. Un lucru foarte încurajator, pe de o parte. Pe de altă parte, mi-a părut rău că nu s-au putut înțelege decât asupra acestui lucru, pentru că e nevoie de un consens mai larg pentru a face reforme adânci în țara lor. Realitatea este că unele dintre aceste țări sunt mai avansate decât altele pe care integrării europene. Cele care nu sunt trebuie să dea dovadă de o determinare și o hotărâre mai mari. Integrarea este un scop istoric și ele cu siguranță nu vor dori să rateze trenul acesta al integrării. Este un lucru cu anvergură istorică pentru noi toți. Jean Monnet, unul dintre uh, Părinții fondatori ai Uniunii Europene spunea că toată lumea are ambiție. Problema este uh, dacă ai ambiție să faci ceva sau să devii ceva. Ca să devii membru al Uniunii Europene, trebuie să ai ambiția de a face ceva, de a face reforme. Și aceste țări au fost ambițioase atunci când și-au stabilit obiectivul de a deveni membre. Acum le mai rămâne ambiția de a face reforme. Asta dacă vor să facă din parte din procesul de extindere. Comisia Europeană va fi alături de aceste țări în calea lor. Ele pot să continue pe sprijinul nostru continuu, pe solidaritate, pe încurajări și noi avem încredere în calitatea lor de viitor membri ai Uniunii Europene. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, Vă mulțumesc foarte mult, domnule Barroso, pentru discurs și acum vom trece la dezbatere, doamnelor și domnilor. Participă Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană la această dezbatere. Regulile dezbaterii sunt următoarele. În așa fel cum am procedat și ieri. Dacă doriți să luați cuvântul, vă rog să completați formularul pe care l-ați primit fiecare dintre dumneavoastră. Vom face o listă pe baza numelor de pe formulare și apoi timpul pentru fiecare dintre, dintre intervenții va fi de 3 minute și veți putea să urmăriți acest timp pe ecran. Vă rog să vă încadrați în cele trei minute. Conform uh, regulilor Parlamentului European, vom folosi procedura cartonașului albastru. Acest lucru înseamnă că după o intervenție de trei minute, un uh, europarlamentar va avea ocazia de a pune o întrebare în 30 de secunde și va primi un răspuns din nou încadrat în 30 de secunde. Doamnelor și domnilor, acum e timpul să interveniți. Îi dau cuvântul primată domnului Boștinaru. Este primul vorbitor. Intervenție fără microfon. Domnule președinte al Comisiei Europene, domnule prim-ministru Orban, înainte să înceapă dezbaterea, aș dori doar să uh, Anunț un punct procedural. Cum știți, domnule președinte Buzek, pe data de 7 martie v-am trimis o scrisoare în care v-am informat asupra declarației care s-a făcut împotriva mea, membru al, președin... al europarlamentarului și membru al delegației cu țările din sud-estul Europei, de către doamna Josefina Topali, uh, vorbitor din Parlamentul albanez, care se află astăzi aici. Pe data de 24 februarie, în Parlamentul uh, albanez, mi s-au adus acuzațiile că uh, sunt corupt și că am luptat împotriva eliberării regimului vizelor pentru Albania. Declarația doamnei Topali nu are o bază solidă și e inacceptabil. Nu m-a jignit doar pe mine și demnitatea mea, ci a jignit și instituțiile și Parlamentul European. Așa cum știți, domnule președinte, conferința președinților din Parlamentul European a discutat acest subiect aproximativ acum o lună. Sunt conștient de faptul că dumneavoastră, din poziția dumneavoastră de președinte a Parlamentului European, ați încercat de mai multe ori, prin canale diplomatice și nu numai, să o convingeți pe doamna Topali să-și retragă acuzațiile. Nu vreau să deschid aici o discuție care până la urmă e nefolositoare, pentru că acum ne concentrăm pe un subiect foarte important pentru Uniunea Europeană și pentru continentul nostru. Însă am vrut să spun acest lucru la această reuniune importantă. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Văd două cartonașe albastre ridicate în sală. Mă întreb dacă aveți un comentariu de făcut la această contribuție. M-am înscris pentru un scurt comentariu, iar apoi voi avea o întrebare pentru domnul Orban. Eh, Mulțumesc. Doamna Topali a ridicat cartonașul albastru. Vă rog, doamna Topali. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu domnul Boștinaru că ceea ce a spus dânsul este inutil. Nu este vorba aici doar despre incidentul acesta. Domnul Boștinaru a negat albanezilor libera circulației și a dorit să ridice din nou zidul Berlinului. Și există 3,2 uh, milioane de albanezi, printre care și eu, care consideră că această propunere este deplorabilă antialbaneză, rasistă, ilegală și motivată de interese juridice. Vreau să subliniez că o astfel de propunere în stilul lui Ceaușescu este uh, împotriva albanezilor și este inspirată de cercurile anti-albaneze. Aceasta este realitatea și dacă cineva este supărat de realitate, atunci vina nu este a realitate, a realității niciodată și nici a celor 3,2 milioane de albanezi și nici a doamnei Toma, Topali. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea acum să cer colegilor mei să încheie această dezbatere, dacă se poate aici, în cadrul acestui for de discuții. Și să trecem la subiecte care au legătură cu dezbaterea noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor care a intervenit în special domnului Orban și domnului Barroso. Aș dori să rezum discuțiile ce s-au purtat în aceste două zile. Sunt reprezentant al Parlamentului lituanian și a tuturor partidelor politice din acest Parlament. Toate partidele noastre politice au adoptat o declarație prin care au felicitat Croația pentru realizările sale și urându-i să încheie negocierile în această toamnă sperând să se ratifice tratatul și să aibă loc un referent pozitiv. De asemenea, noi uh, suntem nerăbdători să vedem ca și Serbia să aibă statutul de țară candidată. Și sperăm să putem finaliza și dialogul cu Kosovo. De asemenea, felicităm și Macedonia, care înaintează pe calea integrării destul de rapid și credem că toate statele membre vor ajuta Macedonia și Grecia să continue să dialogueze și să găsească o soluție la problema lor comună. Noi credem că Uniunea Europeană ar putea fi implicată și mai activ în Bosnia și Herțegovina. Considerăm că situația internă din această țară este cea mai complicată din regiune. Înțelegem, desigur, că această țară se confruntă cu condiții dificile, înțelegem importanța criteriilor de la Copenhaga și faptul că trebuie să-și facă temele, etc., dar vrem să subliniem că Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de o solidaritate deosebită față de țările din Balcanii de Vest. Iată de ce parteneriatul estic credem noi că ar putea fi un exemplu foarte bun de acțiune – Lituania este la granița externă a Uniunii Europene. Avem uh, Belarusul, Rusia cu regiunea Kaliningrad ca vecini și noi am vrea să existe un progres mai mare în politicile parteneriatului estic. Credem că Balcanii de Vest pot, pot deveni o poveste de succes și acest lucru ar trebui să se reflecte în parteneriatul estic. Iată de ce Lituania dorește să existe o mai mare implicare în aceste procese. Ieri am vorbit despre libertate, securitate și justiție. Ei bine, suntem pe deplin conștienți că e nevoie de consolidarea cooperării polițienești, a activităților Frontex. Suntem uh, foarte mulțumiți de activitatea Frontex, care lucrează din greu și o face foarte bine. Eu cred că acest forum de astăzi va servi eh, drept eh, având eh, pentru activitatea noastră și pentru integrarea Balcanilor de Vest. Acum aș avea de adresat o întrebare către domnul Orban. Vreau să vă întreb, stimate domn, ce părere aveți? În mandatul dumneavoastră, nu credeți că ar trebui să fiți mai activ și să găsiți un uh, coeficient mai mare de progres pentru Bosnia-Herzegovina? Dragi colegi, aș dori să spun din nou care sunt regulile acestei dezbateri. Dacă ridicați cartonașul albastru, atunci veți avea 30 de secunde să puneți o întrebare. Asta în afara procedurii normale. Aceasta acest lucru înseamnă dacă ridicați cartonașul albastru. Cel căruia îi adresați întrebarea va avea 30 de secunde să răspundă. Iar intervenția normală, cea de 3 minute, se află sub o altă procedură. Domnul Andrew Caretis a făcut acest lucru ar fi trebuit să vorbească mai târziu conform listei cu vorbitori, însă dacă domnul prim-ministru dorește să răspundă, atunci are cuvântul. Eu, gând, eu consider lucrurile în felul următor. Întâi, trebuie să avem o viziune iar apoi trebuie să venim cu o poveste de succes. Abia după aceea putem vorbi despre Bosnia și Herțegovina. Cred că președinția ungară a avut dreptate atunci când a sprijinit într-un mod intensiv integrarea Balcanilor Occidentali, o, o viziune pentru Balcanii Occidentali. Am pus un accent deosebit pe Croația. Dorim să, doream să facem din Croația o poveste de succes, astfel încât aceasta să fie un instrument care să ajute la menținerea Bosniei și Herțegovinei pe calea integrării europene și cred că am făcut acest lucru. Mulțumesc, are cuvântul Lordul Baunus din Camera Lorzilor din Marea Britanie. Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a contribui la dezbatere în prezența președintelui Orban și a președintelui Barroso. Dezbaterea care a avut loc în aceste două zile arată că în majoritatea delegațiilor, indiferent că e vorba de statele membre sau din Balcanii Occidentali, există o adevărată încredere în uh, Uniunea Europeană și în faptul că viitorul nostru se află aici. S-au auzit foarte multe lucruri încurajatoare în legătură cu programele existente și progresele care s-au înregistrat. Însă ar trebui să subliniez că reformele care sunt dificile pentru cetățeni și care sunt greu de implementat pot duce la deziluzii dacă nu ating obiectivele finale. Deci, din punctul meu de vedere, așa cum spuneam și ieri, domnule președinte, nu e nimic care să înlocuiască o adevărată voință politică și dorință din partea Uniunii Europene de a extinde Uniunea spre Balcani. Acest lucru este o prioritate pentru fiecare președinție. Bineînțeles că vreau să recunosc munca președinției maghiare, însă aceasta trebuie să continue și pe viitor de către celelalte președinții. Trebuie să menținem standardele pentru aderare, însă aceste criterii trebuie să fie îndeplinite și nu doar pentru a respecta anumite termene arbitrare. Atingerea obiectivelor sunt prioritare pentru noi și trebuie să facem eforturi în acest domeniu pentru a, a rezolva această problemă neterminată. Încă o dată vreau să repet astăzi că din punctul meu de vedere ar trebui să stabilim niște priorități pentru că nu putem face totul peste tot și dintr-o dată. Eu unul salut de altfel punctul de vedere realist care a fost exprimat de primul ministru Orban în această dimineață. Avem nevoie de o asistență țintită pentru lupta împotriva corupției și a delicvenței și pentru un adevărat sistem al statului de drept și al justiției. Și prioritatea ar trebui să fie să ne asigurăm că Croația va reuși să încheie negocierile la capitolul asupra justiției în cadrul procesului de aderare. În al doilea rând, un efort politic mai puternic pentru a putea face schimbările constituționale necesare în Bosnia-Herzegovina, acestea sunt esențiale pentru ca acea țară să nu dea înapoi și să ajungă din nou într-o situație de instabilitate. De asemenea, trebuie rezolvată problema cu numele fostei Republicii Iugoslave a Macedoniei. Aceasta este o chestiune cheie pentru a trece mai departe. Sunt chestiuni care ar trebui să fie întotdeauna printre prioritățile Consiliului pentru a face și mai multe eforturi față de ceea ce s-a făcut și respectând spiritul de cooperare din regiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum Rano Krivokaveci din partea Parlamentului Muntenegru. Domnule președinte, nu știu dacă uh, reușiți să mă auziți. Sper că da. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru această ocazie în special uh, celor care au recunoscut faptul că Balcanii de Vest uh, fac eforturi pentru a se alătura Uniunii Europene. Mulțumesc și președintelui Barosu pentru că a vizitat regiunea noastră. O să încerc să mă exprim acum în, în limba mea natală. Dacă îmi permiteți, în muntenegreană, în sârbă, croată și bosniacă. Astăzi aș dori să vorbesc despre două probleme cruciale. Chestiuni care au, rezolv, au ridicat mari probleme în Uniunea Europeană, mari întrebări și care țin de uh, deficiențe, de statul de drept în primul rând și apoi de o societate dedicată cetățenilor. Acestea sunt valori de bază și sunt uh, absolut esențiale pentru maturizarea societății. Se pare, din păcate, că limbile mele natale nu sunt inteligibile aici. Se face o probă de microfon se poate auzi acum, cred, mai bine. Kriminal e în međuvremenu naglo jačao u toku rata. Mai încercăm o dată. Infracționalitatea a crescut uh, în timp ce statele au devenit mai slabe în timpul uh, războiului. Iată de ce avem nevoie de ajutorul dumneavoastră dacă vrem să transformăm această regiune într-una a stabilității și a statului de drept. Împărtășim valori ale civilizației comune și justiția este unul din fundamentele statului, așa cum ziceau și romanii. Suntem convinși că împreună cu ajutorul oferit de Uniunea Europeană, noi vom reuși să înlăturăm toate îndoierile pe care Uniunea Europeană le-a exprimat pe parcursul negocierilor. Pentru ca societățile noastre să devină europene, noi trebuie să reușim să ne integrăm cu toții într-un tot unitar. Iată ceea ce ne mână pe noi. Avem această idee de coeziune, o idee europeană spre care tindem. Ea reunește toate elementele din viața economică, socială și politică. Are o capacitate foarte mare de atracție pentru că se bazează pe valori comune. Cetățenii însă trebuie să fie convinși că statul nostru va putea să respecte relații sociale în care diferențele etnice și religioase fac parte din patrimoniul cultural. Acesta este un lucru ce nu trebuie să fie la îndemâna politicienilor care să îl poată manipula. Aceste diferențe au fost întotdeauna prezente în Balcan și au dus la conflicte sângeroase în anii 90. Muntenegrul este un exemplu foarte bun care arată că chiar și în Balcan se poate împiedica un astfel de conflict, se poate ajunge la armonie interreligioasă. Aceste diferențe ne pot ajuta să ne îmbogățim și nu ar trebui să ne dezbinem. Muntenegru astăzi poate să calce pe urmele Croației. Și noi uh, avem statutul de țară candidată, acesta ne poate ajuta să ținem aprinsă flacăra aceasta a integrării. Și noi putem fi o poveste de succes, putem uh, urma exemplul Croației Sperăm să ne putem inspira de la ei și dorim ca toate celelalte țări să ne urmeze pe această cale. Unificarea europeană nu se va încheia decât atunci când toate țările ce aparțin eh, din punct de vedere istoric și civilizațional acestui continent eh, se vor alătura Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Următorul vorbitor este Richard Hercik. Vă rog! Barroso, domnule președinte Barroso, domnule prim-ministru Orban, ca președinte al um, Comisiei pentru Afaceri Externe din uh, Parlamentul Ungariei, vreau să spun următoarele. Balcanii Occidentali sunt uh, o problemă importantă pentru președinția maghiară. Balcanii Occidentali trebuie să fie o parte integrală a Europei. Viitorul Europei este strâns legat de acest lucru. Una nu poate să existe față de cealaltă. Țările din Balcanii Occidentali nu sunt o problemă. Ați auzit ce a avut de spus prim-ministrul meu în discursul său. E important să existe niște valori comune și să existe o perspectivă europeană pentru fiecare membru al acestui proces. Extinderea e în interesul fiecăruia dintre noi. De aceea, astăzi trebuie să trimitem un mesaj foarte clar să muncim împreună pentru respectarea valorilor europene, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Câțiva pași au fost făcuți deja, cum ar fi, de exemplu, liberalizarea vizelor, însă e nevoie de mai multe. Doamnelor și domnilor, o Europa puternică este motorul președinției noastre. Europa puternică înseamnă să se facă pașii de care e nevoie atunci când este nevoie guvernanța economică și eforturile legate de această chestiune sunt cele, sunt condițiile de care e nevoie astfel încât Europa să poată să răspundă la criza economică și financiară pe care trebuie să o depășim. Europa trebuie să fie mai puternică decât acum șase luni. Acesta este țelul nostru. Președinția maghiară se concentrează pe aceste elemente, pe răspunsul Europei la criza economică și financiară. Aceasta ține de responsabilitatea președinției în rotația Consiliului domnul Herman Van Rompuy, Euro, instituțiile europene cum sunt Parlamentul și Comisia au aceleași țeluri. Coordonarea ciclului macroeconomic, semestrul european, pachetul de șase propuneri legislative care se ocupă tocmai cu consolidarea guvernanței economice. Acestea sunt prioritățile principale ale programului președinției maghiare. Am obținut deja un anumit nivel de succes, însă trebuie să muncim în continuare spre țelurile noastre comune. Domnule președinte, președinția maghiară este un partener responsabil și ne bucurăm că putem să conlucrăm împreună pentru a asigura un viitor care include Balcanii Occidentali. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumim. Următorul vorbitor este domnul Csaba Tabadi în partea socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru Orban, domnule președinte Buzek, domnule Barroso, Cred că putem vorbi despre președinția ungară și despre Parlamentul European cu o doză suficient de mare de respect, mai ales pentru că au organizat acest eveniment destul de oportun. Pentru că în ultimul timp am constatat o încetinire a procesului de integrare a Balcanilor de Vest. Știm că după extinderea foarte mare din 2004 și din 2007 a apărut un fel de oboseală, uh, și au uh, apărut și uh, semne uh, de reticență, un fel de oboseală provocată de această extindere. Lucru riscant și periculos. Calitatea de membru al Uniunii Europene apare acum într-un viitor mai îndepărtat pentru foarte mulți din membrii regiunii Balcanilor de Vest. Toate acestea pot constitui o scuză pentru unele elite naționale, cum ar fi cele din Macedonia, scuză pe care o pot folosi pentru a amâna reformele necesare sau pentru a amâna chiar și reconcilierea cu țările vecine. Această încercare a președinției ungare mi se pare una de-a dreptul futilă, ca să spun așa. Țin să subliniez că nu fac parte din aceeași familie politică cu domnul Orban, dar trebuie să apreciez uh, eforturile președinției ungare de a finaliza negocierile cu Croația în timpul mandatului său și de a privi în față realitățile negocierilor cu Serbia și Muntenegru. Eu vreau doar să subliniez faptul că această atitudine ezitantă de care a dat dovadă Comisia nu prea ne-a ajutat până acum. Mai avem, sigur, câteva luni la dispoziție. Sper să reușim să ne încadrăm. Instrumentul pentru preaderare și celelalte instrumente ale Uniunii Europene par să fie insuficiente, așa că aș vrea să întreb președinția sau să rog președinția să petreacă și uh, următoarele câteva luni uh, gândindu-se la ce am putea face în acest sens. Așa cum spunea domnul prim-ministru, ar trebui să transformăm această enclavă într-o parte integrantă a Uniunii Europene. Ar trebui să existe un pachet pentru Balcanii de Vest care să presupună existența unui capital privat. Dacă nu reușim să punem la punct un astfel de pachet pentru Balcanii de Vest, această oboseală pe care o constatăm în procesul de extindere se va accentua. Și, în fine, mai rămâne problema reconcilierii etnice. Dacă nu rezolvăm problemele de vecinătate, va fi mult prea târziu să o facem după aderare ar trebui să ne gândim la ce s-a întâmplat după în momentul în care am aderat noi, când Slovacia a avut de suferit de pe urma adoptării acelei legi rușinoase privind de limba oficială. Sau ce s-a întâmplat în ultimii ani după aderare, când mai multe sute de oameni, de sute de mii de oameni, încă nu au cetățenie. Președinția întrerupe vorbitorul și a depășit timpul alocat. Vă mulțumim foarte mult! Urmează la cuvânt doamna Iosefina Topali din partea Parlamentului albanez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Apreciez foarte mult această reuniune mixtă între Parlamentul European și Parlamentele Naționale din Balcanii Occidentali. Celul este ca Balcanii Occidentali să se apropie de Europa. În primul rând vreau să mulțumesc Parlamentului European, tuturor grupurilor parlamentare și, major- și tuturor acelora care au votat pentru liberalizarea vizelor pentru cetățenii albanezi anul trecut. A existat o evaluare onestă a progresului pe care Albania l-a făcut în ultimii ani. Mai trebuie să le mulțumesc de asemenea și pentru încercările pe care le-a făcut Parlamentul European să sprijinească Albania pe calea integrării. Ca vorbitor în Parlamentul albanez, vreau să îi mulțumesc domnului președinte Buzek pentru solidaritatea pe care a arătat-o față de Balcani și mai ales față de Albania în aceste ultimele luni. După cum știți, Albania face parte din NATO și ca să facă parte din NATO, Albania a făcut un progres foarte mare, au avut loc niște reforme foarte importante și niște transformări deosebit de importante. Dacă ne gândim a următorii 20 de ani. De la momentul în care Albania își începe procesul de și-a început progresul de integrare și ne uităm unde a ajuns Albania acum, probabil am putea observa că Albania a parcurs cel mai lung drum în cel mai scurt timp. În ceea ce privește economia acum, în vremuri în care există un adevărat tsunami financiar în economie în întreaga lume, Albania, în ultimul an, a avut o creștere economică de 4%. În ultimul trimestru al ultimului an am avut o creștere economică de 5%. Am avut o datorie de 59%, am reușit să reducem 2% din aceasta în ultimii ani, avem 3, un deficit de 3,5%, inflația este sub control și avem 62% câștiguri din export. Credem că realitatea albaneză este una foarte bună. Da, e adevărat că am avut niște probleme artificiale, uh, dar acestea sunt provocările unei democrații. Știm că povestea noastră nu a fost o poveste norocoasă. Albania s-a aflat mereu sub război, sub invazie și a avut diferite probleme. Însă suntem foarte hotărâți. Vrem să mergem înainte. Avem nevoie de solidaritate și avem nevoie ca ceilalți să fie onești față de noi. Albania probabil va continua să întâmpine probleme, dar cel puțin putem să le transmitem acum. În, Albi, în Albania există patru religii și există o armonie între acestea. Aceasta trebuie văzută de ceilalți ca un model. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Vă mulțumim foarte mult, nu am vrut să fiu nepoliticos, dar trebuie să avem grijă la timp și să ne încadrăm în el. Și acum următorul vorbitor este Lord Teverson din Camera Lorzilor din Marea Britanie. Mulțumesc, domnule președinte. Discursurile de azi dimineață din partea primului ministru și a președintelui Comisiei sunt uh, excelente pentru că sunt foarte practice și conferința de astăzi uh, este un exemplu foarte bun al întâlnirii între parlamentari și arată că există o mare unitate între noi pentru a ne asigura că, într-adevăr, integrarea Balcanilor Occidentali va deveni realitate. Însă vreau să vă prezint aici o chestiune care este clar că n-a fost prezentată. M-am uitat în lista delegațiilor parlamentelor naționale, există nouă state membre care lipsesc de la această întâlnire. Nu avem delegații, de exemplu, din partea Germaniei, care este statul membru cel mai mare și contribuabilul cel mai mare. Și pe lista de vorbitori de ieri și pe care am avut-o astăzi de asemenea până acum, există foarte puțini parlamentari din nordul sau din vestul uh, Europei, ceea ce cred că este de regretat, cu excepția colegilor suedezi de ieri, bineînțeles. Însă astăzi au fost mai degrabă din Marea Britanie și din estul Europei. Aș vrea de aceea să-l întreb și pe președintele Comisiei, în urma discursului excelent pe care l-a dat la începutul conferinței, cum putem face să uh, îi implicăm și pe ceilalți actori principali în acest proces. Pentru că dacă nu reușim să facem acest lucru și văd că există aici această lipsă de interes din partea delegațiilor, anumitor delegații naționale, care poate reflecta și lipsa interesului la nivel guvernamental. Este clar pentru cineva din partea Europei Occidentale că rezolvarea problemelor din Balcanii Occidentali este esențială pentru ca acea regiune să aibă ce merită și de asemenea și pentru viitorul Europei. De aceea vreau să vă întreb cum putem face să îi implicăm și pe ceilalți și pe celelalte state membre să participe în acest proces pentru a ne asigura că nu vorbim doar aici, ci că vom vedea și acțiuni și, într-adevăr, pe termen mediu această regiune va fi integrată. Mulțumesc! Mulțumesc, Doris Domnule președinte, aș dori să spun două lucruri. În primul rând, noi, ca Uniunea Europeană, nu trebuie să îi lăsăm doar pe cei de la ONU să se, să se preocupe de problemele cu numele Macedoniei. De ani de zile, macedonienii au avut ocazia măcar să înceapă, ar trebui să aibă ocazia măcar să înceapă negocierile cu Uniunea Europeană. Însă și Uniunea Europeană ar trebui să se angajeze în acest sens și probabil ceva mai repede. Vreau să vă reamintesc că în Bosnia și Herțegovina, din octombrie, nu mai există instituții așa cum, ar așa cum ar trebui. Acest lucru este în deficitul cetățenilor nu știu cu ce aport ar putea veni Parlamentul European și Comisia Europeană astfel încât să îi convingă pe politicienii de acolo să lucrează pentru cetățeni. Ei au fost aleși pentru a-i ajuta pe cetățeni, pe tineri, să ajute infrastructura, să creeze noi locuri de muncă. Însă niciunul dintre ei nu a făcut acest lucru. Sunt strâns, sunt adânc înrădăcinați în modul lor de gândire de acolo. Dacă guvernele de acolo nu reușesc să se descurce, atunci noi trebuie să îi ajutăm și de aceea apelez la Comisia Europeană să se angajeze mai mult în acest domeniu. Și e cazul ca și în Bosnia-Herzegovina și și în Kosovo să ne trimitem mesajul. E nevoie de un mare angajament. Avem acolo, am trimis fonduri, oameni, însă e nevoie de un mesaj. Trebuie ca Uniunea Europeană să fie un partener de dialog pentru țările din această zonă. Parlamentul European a cerut aceste lucruri de mai mult timp Parlamentului ă, Comisiei Europene. Cred că ar trebui să facem mai mult în acest domeniu decât am putut până acum. Știm exact care e situația, cât e de dificilă, dar cred că Comisia poate să fie de ajutor dialogul între Serbia și Kosovo. E momentul ca cetățenii din ambele țări să aibă mai multe posibilități. Și, Serbi și sârbii din Kosovo trebuie să aibă sentimentul că sunt ascultați în cadrul acestui dialog, că ei sunt apreciați, că, le sunt, că sunt respectați. Și pentru albanezii kosovari trebuie să existe posibilitatea de a călători în această regiune. E nevoie de o conviețuire între cele două popoare din această țară. Ea trebuie să fie asigurată pentru ei. Liberalizarea vizelor. Știu că e nevoie de ea în Kosovo, însă trebuie să ne asigurăm că există condițiile de care e nevoie și pentru țările în vecinătate din vecinătate, cum ar fi Bosnia. Și aici mai trebuie făcute foarte multe lucruri. Trebuie să găsim anumite căi încât acest lucru să fie posibil. Mulțumesc! Köszönöm. Ercsei Katalin szólásra a Magyar Parlamentből. Vă mulțumesc, doamna Catalin Ercei din Parlamentul Maghiar. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vreau să spun aici câteva cuvinte despre elanul care transpare uneori din această sală. Întrebarea pe care ne-o punem însă mulți dintre noi este dacă chiar există acest elan, acest avânt, pentru că el presupune un angajament și uh, un entuziasm al dezbaterii. În dezbaterea pe care am purtat-o ieri și chiar astăzi au existat momente în care am simțit că există șansa unui uh, progres real, a unei evoluții. Trebuie să fim pregătiți să facem acum un ultim efort înainte. Uh, un efort uh, ce ar ajuta această regiune să se integreze, pentru că altfel riscăm ca procesul să încetinească. Iată de ce, pentru noi, uh, cei din grupul uh, ecologiștilor din Ungaria și din toată Europa, este foarte important ca președinția europeană să, ca președinția ungară, să fie pe deplin asigurată de sprijinul nostru în vederea accelerării procesului de integrare. Acest uh, proces ar trebui să fie condiționat strict de performanța și de conformitatea acestor țări cu condiționalitățile. Vreau să-i mulțumesc primului ministru pentru cuvintele spuse în această privință. Gradul de participare din această sală cred că demonstrează că există un oarecare scepticism. Entuziasmul a fost înlocuit de scepticism, din păcate. diversitatea reprezintă o realitate pe care o vedem în fiecare zi, dar ea e și un slogan politic. Nu știu dacă Uniunea Europeană are o imagine foarte rigidă și foarte închisă. Poate că așa suntem percepuți în afară. Ar trebui să punem un accent foarte mare pe educația pe care le dăm copiilor noștri de la o vârstă foarte fragedă, educație în care ar trebui să învățăm să respecte și părerile celorlalți. E important în regiune și e important și pentru Uniunea Europeană. Consolidarea și extinderea ar trebui să meargă mână în mână. Diversitatea și uh, dezbaterile nu ar trebui să alimenteze conflictele, ci, din contră, ar trebui să ne ajute să ne înțelegem mai bine unii pe alții. Președintele întrerupe vorbitoarea. Vă rugăm să respectați timpul. Domnule prim-ministru, noi uh, am uh, dori să vedem niște eforturi mai convingătoare pentru promovarea acestui proces de integrare. Mulțumim! S-a ridicat cartonașul albastru. Mulțumesc. Într-adevăr, întrebarea mea nu se adresează uh, doamnei Ercei, ci domnului o Orban. Ați vorbit despre independența Kosovo, care a fost recunoscută de toate statele membre, însă din câte știu eu, nu toate statele membre recunosc independența Kosovoului ori uh, îmi lipsește mie vreo informație și atunci poate îmi clarificați situația dumneavoastră sau e vorba despre o generalizare pe care ați făcut-o, însă cum putem integra un stat care n-a fost recunoscut de anumite state membre ale Uniunii? Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului ministru Orban. Poate a fost o eroare de traducere. Afirmația mea era foarte clară și spuneam că nu putem avea o relație contractuală cu Kosovo, tocmai pentru că există anumite state membre care n-au recunoscut încă acest stat. Aceasta pentru a clarifica afirmația mea. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Kinga Gal. Elnök és tisztelt házelnök urak! Domnule prim-ministru, domnule Barroso, stimați uh, europarlamentari, membri ai parlamentelor. E a doua zi în care vorbim despre integrarea în Europa ca fiind singura șansă pentru comunitățile din Balcanii Occidentali de a se debarasa de povara trecutului, de a se îndrepta pe o cale a prosperității și a păcii. Am auzit și că Europa are nevoie de Balcanii Occidentali. Din partea Europei avem nevoie de o voință politică consistentă, avem nevoie de o viziune. Sunt lucruri pe care le-am auzit. E de asemenea important să ținem cont de valorile și principiile europene la nivelul cel mai înalt posibil. În ceea ce privește justiția și libertatea, aș dori să accentuez următoarele problemele minorităților și criteriile de la Copenhaga. Trebuie să ținem cont de criteriile de la Copenhaga. Nu doar în ceea ce privește principiile, nu doar în termeni juridici, ci și în termeni practici. Aș dori să mă adresez comisiei. E important ca Comisia Europeană să lanseze programe și inițiative specifice prin care să încurajeze uh, comunitățile etnice și comunitățile majoritare ca să poată trăi în, în libertate unii alături de alții. E nevoie ca aceștia să se poată accepta, să accepte fiecare cultura celuilalt și să o respecte. Fie că vorbim despre eforturi care acoperă limba care se vorbește sau împărțirea puterilor. Tinerii din Balcanii Occidentali ar trebui să cunoască perspectiva europeană și doar așa putem să ne atingem acest, acest scop. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Petro Farago din Parlamentul Român. Președinți, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor deputați. Mulțumesc organizatorilor că pot lua cuvântul în această dezbatere foarte importantă pentru viitorul Europei românia este direct interesată în integrarea europeană a balcanilor de vest fiind o ară care are graniă cu această parte a europei. sperăm că foarte curând vom fi i grania de est sud est a zonei schengen. suntem convini că doar integrarea balcanilor de vest în structurile europene poate oferi o stabilitate pe termen mediu i lung stabilitate vitală pentru stabilitatea i bunăstarea europei integrarea este un interes comun este interesul acestei zone cât i interesul uniunii europene este interesul statelor dar mai ales este interesul cetăenilor a oamenilor. credem că uniunea europeană trebuie să i dovedească din nou maturitatea să treacă peste anumite temeri în legătură cu migraia cu migraia ilegală să acorde cât mai mult sprijin combaterii traficului de droguri sau de persoane. sprijinul uniunii acordat acestei zone trebuie mărit din toate punctele de vedere ca aceste ări să îndeplinească criteriile de aderare. istoria zbuciumată a balcanilor a făcut ca în aceste ări să existe să trăiască minorităi etnice semnificative în fiecare dintre ele i uniunea europeană trebuie să i intensifice presiunea ca aceste minorităi să îi păstreze identitatea i cultura să nu fie discriminate i să aibă drepturi egale cu majoritatea. românia susine toate statele din regiune în procesul de integrare ele fiind parte a europei i trebuie să facă parte din europa integrată. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Iacob Krașnic, președintele Parlamentului Kosovar. Mulțumesc, domnule prim-ministru, domnule președinte al Comisiei, doamnelor și domnilor. Chiar dacă Kosovo nu face parte din Uniunea Europeană, totuși de 12 ani încoace, țara noastră a simțit prezența Uniunii Europene, o prezență care este importantă la noi acasă. Aceasta ne arată că există deja o voință din partea Uniunii Europene și această voință este reciprocă, există și din partea kosovarilor. Ar trebui însă ca acum această voință a cetățenilor să se transforme într-o adevărată energie care să îi ajute să-și realizeze visul. Faptul că tinerii kosovari, care sunt o majoritate în cadrul populației de acolo, trebuie să susțină aceste eforturi. Iată un element important. În acest sens, Kosovo are nevoie nu doar de o viziune de integrare europeană, ci și de obiective, de pași concreți care să ne ajute pe drumul nostru și de o susținere din partea Uniunii Europene. Cetățenii kosovari n-ar trebui să aibă senzația de singurătate. Nu dorim o liberalizare a sistemului vizelor dacă nu îndeplinim criteriile necesare din partea Uniunii Europene și în acest sens am făcut eforturi. De aceea ar fi bine să avem o strategie în acest sens, în special pentru liberalizarea regimului vizelor. Există cinci state membre care n-au recunoscut independența Kosovo și este adevărat că acesta reprezintă un obstacol pe drumul nostru. De aceea am dori să le cerem să ne recunoască pentru ca Kosovo să devină o țară care să facă progrese alături de țările vecine pe calea integrării Uniunii Europene și pe calea prosperității. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Boștinaru, din partea Parlamentului European. Că să ne Mr. Bala, Köszönöm sepen, domnule Bala. Distinși colegi, vreau să discut unele dintre chestiunile prezentate în această dimineață, care sunt cu deosebit de importante, și vreau să salut discursul domnului prim-ministru Orban. Nu facem parte din aceeași familie politică, însă suntem de acord cu extinderea în Balcanii de Vest și suntem foarte aproape astăzi. Europa se confruntă cu două probleme. Această oboseală a extinderii în uh, vest și uh, sentimentul de așteptare care există în această regiune. Să nu uităm că pacea nu trebuie luată ca ceva ce ni se cuvine de la sine, nu este un lucru pe care nu riscăm să-l mai pierdem niciodată. De aceea trebuie să acționăm acum. Vreau să menționez două probleme cheie. În primul rând, necesitatea urgentă de consens politic între toate partidele politice cu privire la procesul de extindere în Balcanii de Vest. Există o lecție foarte importantă pe care am învățat-o din procesul de extindere cu Europa Centrală și de Est, și anume că trebuie să existe sprijin bipartizan pentru acest proces. Astăzi există atitudini politice foarte controversate, atitudini uh, de confruntare între partidele acestea în Balcanii de Vest și ele nu duc la nimic bun. Așa că apelul meu și mesajul către dumneavoastră este să găsiți un consens în această chestiune de interes național și strategic, integrarea. Trebuie să privim și uh, în spate pentru a vedea ce lecții am dedus din aderarea Bulgariei și României este necesar să existe reforme administrative dacă procesul de extindere e să aibă loc. De ce? Pentru că fără o reformă administrativă semnificativă, țările dumneavoastră nu, pot put- nu vor putea să absoarbă fondurile europene, nici cele de preaderare, nici de postaderare. Acestea reprezintă probabil singurul motor pe care îl veți avea la dispoziție în această lungă perioadă de uh, aderare. Haideți să începem acum și nu uitați uh, acest obiectiv uh, foarte important pe care îl aveți în față. Și în fine, ce pot face partidele politice din Balcani? Cred că este foarte important uh, să decuplăm uh, chestiunile politice de chestiunile de afaceri pe de o altă parte să nu existe relații uh, nepotrivite între partidele politice și mediul de afaceri, adică finanțările campaniilor electorale și așa mai departe. Acestea nu și-au locul în Europa. Atunci când uh, banii se apropie de factorii de decizie, știm că lucrurile riscă să ia un aer neplăcut. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumim, urmează doamna Zisi din Grecia. Να χαιρετήσω αυτή τη συνάντηση, να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să vă felicit pentru această conferință. Doresc să îi mulțumesc primului ministru ungar. Doresc să-i mulțumesc și președintelui Comisiei și să-i spun că această conferință, domnule președinte, înseamnă foarte mult. S-au spus deja câteva cuvinte, s-a vorbit despre viziuni, s-a dat dovadă de dorință politică și ni s-a arătat ce fel de posibilități există. Foarte multe lucruri importante au, spus, au fost spuse astăzi și acest lucru ne arată că dialogul acesta demonstrează tocmai ce spunea preș- primul președinte maghiar și anume că Uniunea Europeană este pentru extindere. Însă, Uniunea Europeană nu trebuie să însemene următoarele. Nu se, trebuie să fim atenți la istorie, nu să o ignorăm și istoria Uniunii Europene trebuie să fie strâns legată de cea a statelor din Balcanii Occidentali. Tuturor trebuie să ne fie foarte clar că această regiune din Europa, prin aderarea la Uniunea Europeană, prin multiculturalitatea prin uh, diferențele de acolo, înseamnă de fapt o valoare adăugată pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană poate contribui cu libertate, solidaritate și așa mai departe. E important ca această viziune să fie cea de care au nevoie oamenii din Balcanii Occidentali. Această viziune trebuie să fie pusă în practică și această viziune conține gândurile noastre, gândurile noastre și ale copiilor noastre. Vorbim despre dezvoltare, despre o viață mai bună. Însă există și anumite puncte de care trebuie să ținem cont. Există niște aspecte speciale. Suntem pentru aderarea statelor din Balcanii Occidentali. Însă aceste state trebuie să își rezolve singure anumite probleme și s-a vorbit despre ele. De exemplu, multiculturalismul. Înainte, aceste țări puteau să trăiască foarte bine unele alături de celelalte, cu diferitele lor culturi. Este important să se continue peste, pe acest drum, mișcările culturale trebuie să fie sprijinite. E foarte important ca politi- partidele politice să aibă aceeași viziune, scopurile să le fie foarte clare. Grecia sprijină Uniunea Europeană, sprijină președinția ungară în toate eforturile. Programul de la Salonic este acum confirmat prin foaia de parcurs pe care o avem pentru anul 2014. Mulțumesc și vă urez mult succes! Mulțumim foarte mult! Acum are cuvântul domnului Luis Rodrigues din Parlamentul portughez. Parlamentul Ungar, Ungar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Comisiei, domnule prim-ministru, Aș vrea să salut în mod special pe domnul Barroso, pentru care am o adevărată admirație. Vreau să spun că îl apreciez în special pe ambasadorul uh, uh, de la Lisabona, care a făcut foarte mult pentru legăturile cu Portugalia. Acesta este un factor important pentru noi. Dragi colegi din uh, Parlamentul European, dragi colegi din Parlamentele Naționale, aș vrea să vă felicit pentru această inițiativă. O inițiativă importantă pentru viitorul Uniunii Europene și pentru rolul acordat Parlamentelor Naționale pentru că deseori am avut senzația că în construcția europeană parlamentele naționale au fost lăsate oarecum deoparte sau că nu sunt atât de importante pentru acest proces. Iar ceea ce am făcut ieri și astăzi acordă o și mai mare importanță parlamentelor naționale pentru cei care sunt deja membri ai Uniunii Europene și pentru celelalte state care fără îndoială vor fi și ele membre în curând. Dacă ne uităm pe harta Europei, înțelegem că mai devreme sau mai târziu acest lucru se va întâmpla. Țările de acolo vor intra în Uniunea Europeană pentru că nu există o altă soluție. Știu că este foarte greu, cunoaștem cu toții care sunt problemele, însă Europa are deja o cale în față, o, un drum care este din ce în ce mai greu într-o lume cu tot felul de dificultăți. Însă, pe lângă această politică a extinderii, o politică de succes a Uniunii, avem nevoie și de o politică de consolidare în cadrul Uniunii Europene chestiunea consolidării și chestiunea extinderii sunt de neseparat. Știm foarte bine că extinderea este importantă pentru a ne putea consolida și trebuie să menținem diversitatea culturală și politică și divergențele noastre și tocmai mulțumit acestor divergențe vom putea construi o Europa mai puternică, așa cum spunea și președintele Comisiei. Portugalia uh, se pare că e destul de departe de țările din Balcanii Occidentali, ne aflăm în uh, sud-estul Europei și ar, ați putea avea senzația că nu avem nimic de a face cu acest proces. Ei bine, nu, nu e chiar așa. Și noi suntem alături de Uniunea Europeană în eforturile pe care le face, în politica pe care a elaborat-o în vederea extinderii către aceste țări și noi dorim să facem aceste eforturi, să aducem și noi contribuția noastră. E adevărat că ne confruntăm acum cu probleme, dar dorim cu toate acestea să întărim această Uniune Europeană, Uniune care trebuie să dea dovadă de mai mult angajament, să fie mai credibilă în fața cetățenilor și a lumii. Iată mesajul meu pentru toți cei care doresc să intre în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Ilcev din partea Parlamentului European. Mulțumesc, sunt pe deplin convins că perspectiva europeană pe care o au țările din Balcanii de Vest e pe deplin realizabilă. Disputele ce există astăzi sunt legate de ritmul procesului, de etapele sale și eventual de eforturi suplimentare pe care cu toții trebuie să le facem pentru a preveni, a împiedica probleme neașteptate sau chiar surprize neplăcute. Din acest punct de vedere, cred că pe lângă politicienii ce se exprimă aici în numele Parlamentului European și a celorlalți, din Balcanii de Vest ar trebui să auzim și vocile intelectualilor și specialiștilor, voci ce ar trebui să fie auzite mai puternic. Nu cred că ceea ce se face acum în Balcanii de Vest este suficient. Regiunea este una cu totul deosebită, a avut o istorie deosebit de complexă și uh, uneori uh, această regiune cade din nou pradă vechilor mituri ale înțelegerilor, coalițiilor uh, și aranjamentelor de frontieră. Primul ministru Orban a subliniat foarte clar că statutul diverselor um, țări candidate nu ar trebui să fie amestecat sau condiționat de statutul altelor. Ce facem noi în legătură cu Croația, Muntenegru uh, sau Macedonia reprezintă o evaluare a performanței lor. N-ar trebui să um, dăm amploare acestei dispute cu privire la numele Macedoniei. De ce nu încurajăm cele două părți să negocieze veritabil, cu sinceritate. De multe ori am uh, dat rezoluții cu tot felul de declarații uh, generale, banale. Ar trebui să încurajăm Grecia și Macedonia să dialogueze, nu doar sub auspiciile ONU, pentru că vedem că acest lucru nu funcționează. În Europa Centrală, o țară e pe cale să-și schimbe numele, chiar în aceste momente. Oare e chiar atât de greu să găsim o soluție pentru numele Macedoniei? Dacă cele două părți nu reușesc să se înțeleagă, atunci ce vom face cu Kosovo? Kosovo nu a fost recunoscută ca independentă de cinci state membre. Și e clar că în aceste condiții progresul e imposibil. Trebuie să privim lucrurile în față și nu ar trebui să ne temem să privim mai în adâncimea problemei. Oare ar putea Macedonia să fie convinsă să iasă din această dispută, eventual să ne ajute în relația cu Serbia, trebuie să dăm dovadă de unitate dacă vrem să găsim o soluție. De asemenea, aș spune că instituțiile europene se consideră cumva îndatorate față de țările din Balcanii de Vest. Sunt pe deplin de acord cu Doris Peck, care a spus că trebuie revizuit acordul de la Dayton și că prezența noastră acolo trebuie să fie mai puternică. Mulțumim foarte mult! Văd că s-au ridicat cartonașe albastre. Am să le dau cuvântul celor care solicită să intervină. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să Profit de faptul că prim-ministrul Orban se află aici și aș dori să-i pun următoarea întrebare. Credeți că legea cu privire la cetățenia maghiară care are de-a face cu cetățenii din uh, statele din Europa Centrală este una benefică pentru această regiune. Vă mulțumesc! Mulțumim, urmează domnul Jan Bauer din partea Parlamentului Republicii Cehe. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi folosi de această oportunitate pentru a vorbi din partea delegației Cehiei. Cred că domnul prim-ministru Orban și țara dumnealui au făcut o treabă foarte bună în ceea ce privește președinția. Chiar cred acest lucru. E doar o coincidență că vorbesc imediat după colegul meu din Slovacia. Faptul că dumneavoastră sunteți la președinția Uniunii Europene în niște vremuri atât de tulbure, domnule Orban, ne amintește și de faptul că și noi în Republica Cehă ne confruntăm cu o situație foarte dificilă, criza gazului și dumneavoastră trebuie să vă ocupați de diferite chestiuni economice și nu vă aflați într-o situație deloc ușoară. Și acum ce vreau să spun despre extinderea viitoare. Am ascultat discursurile domnului prim-ministru Orban, ale președintelui Barroso și consider că ați avut niște poziții foarte bune. Ați descris într-un mod sensibil care ar trebui să fie abordarea Uniunii Europene față de statele din Balcanii Occidentali ați spus și care sunt așteptările Uniunii Europene de la aceste state. Consider că Uniunea Europeană în acest moment are multe probleme interne de care trebuie să se ocupe. Există de asemenea și probleme economice la care trebuie să facă față. Câteodată nu facem ceea ce e corect, ci ceea ce e posibil din punct de vedere politic. Subiectul acestei reuniuni nu este unul economic, însă mai mulți antevorbitori au spus următorul fapt. Anumite delegații din importate în state membre lipsesc astăzi de aici, așa că doresc să întreb pe domnul Barosă și pe domnul Orban dacă Dumnealor consideră că măsurile economice care au fost luate, cum ar fi pactul de stabilizare, pachetul economic, dacă toate acestea sunt mecanismele potrivite astfel încât toate statele membre să fie mai puternice. Pentru că Uniunea Europeană trebuie să își păstreze puterea dacă nu va avea probleme economice și mai probleme de extindere în viitor. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnul Hopal din Parlamentul Maghiar. Köszönöm, elnök úr, tisztelt elnökség, hölgyeim és uraim! Mulțumesc, domnule președinte, distinși invitați, domnilor și domnilor. Anul 2011 ar putea fi un uh, an de trecere în ceea ce privește procesul de stabilizare a Uniunii Europene și vreau să dau o conotație negativă a acestei afirmații. Extinderea continuă a Uniunii Europene și experiențele pe care le-am avut până acum în acest sens s-ar putea să se oprească dacă procesul de integrare a țărilor din Balcanii Occidentali va fi încetinit și aceasta va avea consecințe deosebite ar trebui să ne gândim la această posibilitate și tocmai de aceea Ungaria, care deține acum președinția Consiliului, a acordat o prioritate deosebită integrării Balcanilor Occidentali. Este o regiune care se află la încrucișare de drumuri între est și vest, între nord și sud. Și această regiune a fost una a diversității culturale. Mai mulți vorbitori de ieri au subliniat faptul că dialogul cultural ar putea fi un factor catalizator în regiune. Tocmai de aceea cred că Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce stă în puteri pentru a continua acest dialog cultural, pentru a continua de asemenea procesul de cooperare uh, juridică și minoritățile etnice ar putea fi și ele implicate pentru a avea această funcție de catalizator. Diversitatea culturală din regiune ar putea fi folosită drept exemplu în Uniunea Europeană am putea spune că Balcanii Occidentali reprezintă Europa în miniatură și că reprezintă un element esențial al diversității europene pe care trebuie să o integrăm. Bineînțeles că există anumite condiții, anumite criterii pe care statele candidat trebuie să le îndeplinească, însă aceste state își au dreptul să intre în marea familie europeană. Referitor la aderarea Croației, sunt convins că aceasta va fi o chestiune foarte importantă în următoarele luni de zile pentru a vedea felul în care statele membre pot promova încheierea negocierilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Stadler din Austria, vă rog. Domnule președinte, în primul rând vreau să-i mulțumesc și să-l felicit pe prim-ministrul maghiar care s-a ocupat atât de bine de președinție. Au existat anumite probleme la începutul președinției care nu au primit atenția cuvenită. Discuția despre aderarea țărilor din Balcanii Occidentali trebuie să fie văzută în următorul context. Ce s-a întâmplat și în cazul țărilor est-europene? Nu vorbim pentru Balcanii Occidentali de un tempo mult mai ridicat. Nu, vorbim de o pregătire mai bună. Și normal că în acest sens Uniunea Europeană poate să vină cu un sprijin important. Aceste state trebuie să fie văzute ca niște state aspirante la Uniunea Europeană. Sunt niște țări care fac eforturi foarte mari pentru a ajunge pe drumul european. Acest lucru se întâmplă în cazul Albaniei. Trebuie să vedem exact care e situația. Observăm ce se întâmplă în Croația. Trebuie să se ajungă repede la o finalizare a negocierilor. Știm că Croația față de alte state membre care deja au ajuns uh, state membre, au deja statele de care e nevoie, standardele de care e nevoie pentru a face parte din Uniunea Europeană. Și apoi mai e următoarea întrebare. Cum să abordăm popoarele din Balcanii Occidentali? Este foarte clar că trebuie tratate cu sensibilitate. Referitor la ceea ce a spus doamna Pact, nu trebuie să apărăm ca niște profesori pentru populația din aceste țări. Trebuie să avem grijă, să fim foarte atenți, să ținem cont de diversitatea culturală din această regiune a Europei. Este foarte important să fim atenți și la istorie. Vorbim de o istorie foarte complicată și de multe ori foarte netransparentă. Contextul istoric din uh, Balcanii Occidentali trebuie să fie tratat cu atenție. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește cearta dintre Grecia și Macedonia. Trebuie să dăm dovadă și de înțelegere față de poziția Greciei, care se bazează pe niște evenimente istorice. Aceste două popoare trebuie să aibă posibilitatea ca la nivel bilateral și ținând cont de istoria comună, să înțelegem că nu vorbim doar despre o, un conflict în ceea ce privește numele, ci despre o adevărată istorie. Vă mulțumim foarte mult! Acum urmează doamna Gadișcova din Senatul Republicii Cehe. Însă, înainte de, a, de acest lucru, aș dori să îi predau președinția domnului Martinez. Eh, domnule președinte, domnule președinte Barroso, domnule prim-ministru Orban, vreau să mulțumesc Parlamentului, în special domnului Buzek, și vreau să felicit președinția ungară pentru acest eveniment uh, extrem de interesant. Un eveniment uh, interesant și foarte util atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru statele membre și sper că și pentru reprezentanții statelor din Balcanii de Vest. Am ascultat aici intervenții despre rolul culturii și educației despre faptul că există o istorie comună pe care trebuie să o învețe tinerii, o istorie ce ar trebui să-i unească, nu să îi uh, despartă. E bine, proiectul Uniunii Europene servește drept exemplu și așa cum uh, spunea și Robert Schuman, acel politician european care a scris o viziunea sa despre o Europa integrată, Așa cred uh, și eu că ar trebui să facem. El a conferit uh, putere proiectului european. A vorbit despre iertare și despre reconciliere. Nici noi nu trebuie să uităm uh, de aceste lucruri și să nu uităm nici de partea noastră economică. Integrarea europeană reprezintă o perspectivă importantă pentru Balcanii de Vest și o perspectivă importantă și pentru noi. Vom putea să ne, depăși, să ne depășim problemele, oricât de grele sunt ele, dacă dăm dovadă de unitate. Vreau să vă asigur că Republica Cehă vede extinderea ca pe un proces important, indiferent de faptul că suntem uh, reprezentanți ai opoziției sau ai puterii, noi dorim uh, tot binele, tot succesul acestor țări din Balcanii de Vest și sperăm ca negocierile să se finalizeze cu succes. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Eu președinție acum de la prietenul și colegul meu, domnul Kever. Vreau să profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru eforturile pe care le-ați făcut, pentru a ne primi aici și pentru cooperarea pe care am avut-o uh, cu atâția funcționari, în special cu domnul Herzig, uh, președinte în uh, cadrul unei comisii a Parlamentului Ungar. Continuăm această dezbatere și dau cuvântul domnului Hernandez, senator din partea Spaniei. Mulțumesc, domnule președinte. În numele delegației spaniole a Senatului nostru, Vreau să-mi exprim angajamentul Spaniei față de perspectiva europeană a țărilor din Balcan. Aceasta este o perspectivă clară, așa cum am arătat și în cadrul președinției europene a Spaniei. Cu acea ocazie am promovat întâlnirea de la Sarajevo la nivel înalt. Acolo au participat reprezentanți din toate țările și regiunile din zonă. Dorim în continuare să se ajungă la o soluție între autoritățile elene și fosta Republică Iugoslava Macedoniei în ceea ce privește problema numelui și aceasta ne va permite să progresăm pe calea integrării europene și pentru deschiderea negocierilor în vederea aderării. Anul 2010 a fost un an plin de reușite pentru integrarea țărilor din Balcanii Occidentali. S-a completat regimul de vize pentru toate țările de acolo, s-a oferit statutul de țară candidat pentru Muntenegru și s-a încheiat acordul de stabilitate și asociere cu Serbia. Și, de asemenea, s-a procesat uh, cererea de aderare a acesteia. Anul 2011, așa cum ne arată și întâlnirea pe care o avem astăzi aici, poate fi un alt an de progrese în procesul de integrare în regiune și eventual de consolidare a statutului de candidat pentru Albania și Serbia și deschiderea negocierilor cu Muntenegru. Delegația spaniolă a avut dintotdeauna o poziție favorabilă față de procesele de stabilitate și asociere și pentru integrarea țărilor din Balcanii Occidentali în Uniunea Europeană. Așa vom face și în continuare și vom lucra în acest sens, pentru că ni se pare că este un obiectiv uh, care poate fi atins și uh, merită să fie atins. De aceea aș vrea să vă mulțumesc în numele delegației mele. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul și este ultimul orator înscris pe listă, domnului Oprea, din partea Senatului Român. Mulțumesc. În primul rând, uh, a vrea să îmi exprim starea de disconfort pentru debutul de astăzi al discuiilor dintre un membru al parlamentului european din românia i o colegă din albania nu consider acest aspect decât o uoară tensiune specifică zonei balcanilor i nu sunt nicidecum o probă a unor dispute la nivel de ară. avem prea multe lucruri ce ne unesc i nu cred niciodată că prietenia dintre cetăenii albanezi i români poate fi afectată de astfel de mici momente. ca om de coală rector al primei universităi cele mai vechi universităi din românia cu albania cu toate universităile din balcani am creat reeaua universitară a balcanilor reea ce nu poate fi zdruncinată de niciun curent politic ostil. de fapt crezul meu este că prin tineri i nu prin politicieni europa va avea parte de o zonă a balcanilor de vest perfect integrabilă nu integrată. integrarea se va face pe cale naturală i nu prin pări ci printr o unitate în diversitate a balcanilor aa precum este i motoul uh, uniunii europene iar uh, în toată această istorie de succes viitor al unui viitor imediat cred că coala va avea rolul esenial i un grec devenit mare domnitor al moldovei spunea școală dragă în tine mi e nădejdea cred în ceea ce a spus un cetățean dintr o zonă a balcanilor recunoscută ca o zonă plină de tensiuni dar de fapt plină de trăiri deosebit de intens exprimate altfel reprezentăm o forță a europei o forță mondială noi uniunea europeană încât balcanii de vest trebuie să îi recunoaștem ca a fi un ceva deosebit de frumos deosebit de valoros de care avem nevoie și nu dumnealor au nevoie neapărat de uniunea europeană împreună avem nevoie unii de alții. Mulțumesc, stimate coleg. În felul acesta se încheie lista de oratori și vreau să mulțumesc uh, tuturor celor care au luat cuvântul pentru comentariile făcute. Am să dau acum cuvântul domnului Barroso, președintele Comisiei Europene, și domnului prim-ministru Orban. Cei din administrație mi-au pregătit uh, niște note aici. Uh, se spune că e vorba de scurte intervenții, însă regula la Parlamentul European este că pentru președintele Consiliului și al Comisiei nu există limite de timp. Așa că ne dăm pe mâna oratorilor noștri și uh, sunt convins că măcar unul dintre dânsii va abuza de microfon, dar uh, ce să facem? vom permite ca răspunsurile dânșilor să fie într-adevăr constructive. Dau cuvântul domnului Barroso în primul rând, vă rog. Vom asculta cu multă atenție. So I will, uh... În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră. Am ascultat discuția cu mare interes și voi răspunde la întrebările care mi-au fost adresate. Uh, în primul rând, în ceea ce privește numirea ambasadorului nostru pentru Bosnia și Herțegovina. Ieri, doamna Ashton a informat Comisia că acum finalizează procesul de selecționare, căuta o persoană anume, un diplomat cu experiență, pentru că dorim să fim bine reprezentați acolo. De fapt, noua ambasadă de acolo va trebui să preia funcția pe care o avea și delegația, dar și funcția pentru reprezentantul special al Uniunii Europene în ceea ce privește chestiunile politice de acolo. Mi s-a mai pus o întrebare în ceea ce privește situația economică de acum din Europa și instrumente. Despre, cred că astea sunt măsurile pe care am putut să le luăm, am fost ambițioși, eu mi-aș fi dorit să mergem și mai departe în ceea ce privește coordonarea politicilor economice, dar cred că consensul la care am ajuns la ultimul Consiliu European a fost unul foarte bun, avem instrumente, instrumentele sunt importante, însă ele nu sunt totul. În Europa vorbim de multe ori despre proceduri, despre instituții, dar uităm să vorbim despre dorință politică politică și disponibilitatea de a colabora. În ceea ce privește consolidarea fiscală, reformele structurale, dacă politicienii pot să discute acest lucru într-un spirit de cooperare, se folosesc de instrumentele existente și respectă instituțiile europene, Parlamentul European, Comisia Europeană, atunci putem într-adevăr să progresăm. S-a pus o întrebare din partea domnului Lord Traverson în ceea ce privește cum putem să le antrenăm și pe acele state membre care par să nu fie foarte interesate de extindere. Da, este adevărat că interesul în ceea ce privește extinderea diferă de la stat membru la stat membru și din sector în sector al opiniei publice. Unii dintre dumneavoastră ați vorbit despre o oboseală în ceea ce privește extinderea. Din partea Comisiei Europene nu există un asemenea fenomen. Suntem în continuare foarte interesanți de extindere. E un element foarte important pentru viitorul Uniunii Europene. Și am spus la începutul discursului meu că Uniunea Europeană, extinderea este una din politice cele mai importante ale Uniunii Europene pentru a promova pacea, pluralismul, des, o, economiile deschise, statul de drept. Cred că a fost una dintre cele mai importante uh, pe, si, experiențe ale Uniunii Europene. De la 6-9 membri s-a ajuns astăzi la 27 de state membre. Uh, E un fenomen uimitor dacă ne gândim la ce reprezintă. S-a construit o asemenea unitate după primul și al doilea război mondial pe continentul nostru. Și vreau să vă transmit acest mesaj. Mulți ne admiră când mă întâlnesc cu partenerii din America, din China, din Rusia. Unul dintre elementele pe care le admiră la Europa e exact acesta. Cum am putut să cunoaștem o asemenea extindere? Aceasta e poziția Comisiei, e, extinderea e importantă și ne angajăm în continuare în acest sens, dar trebuie să fie clar că nu putem coborî acum standardele. E foarte important să le trimitem acest mesaj țărilor candidate, ci ele trebuie să își facă partea lor de muncă. Nu cred că ajutăm pe nimeni atunci când sugerăm că e la latitudinea noastră să rezolvăm problemele. Trebuie să ne oferim sprijinul, însă nimic nu poate înlocui faptul că aceste state sunt cele care trebuie să-și rezolve problemele democratice, problemele cu statul de drept, problemele cu corupția, independența judiciară. Toate acestea sunt foarte importante. Această dezbatere a fost una foarte onestă cum să antrenăm celelalte state, exact cum facem și astăzi, pur și simplu să implicăm parlamentele naționale. Reprezentantul Parlamentului Portugaliei a spus foarte clar că Portugalia sprijină extinderea Uniunii Europene spre Balcanii Occidentali și cred că acest mesaj este unul foarte important, nu doar țările apropiate de Balcanii Occidentali, ci și țări care nu sunt atât de aproape înțeleg care este drumul nostru politic. La începutul celui de-al doilea mandat am mers într-o vizită în acea regiune tocmai pentru a le arăta cât de importantă e extinderea pentru noi. Avem această discuție în cadrul comisiei acum și cred că aderarea Croației, care sperăm că se va întâmpla în curând pentru că ne aflăm în etapele finale ale negocierii, această aderare a Croației ar putea fi un moment foarte bun de a accentua și mai mult extinderea. Cred că se va lansa o dezbatere în Uniunea Europeană, în statele noastre membre. Câteodată sunt dezamăgit de faptul că țările care au atâta de câștigat de pe, pur, de pe urma extinderii nu sunt foarte concentrate, nu explică exact cât de importantă a fost extinderea. Ce înseamnă extinderea pentru comerț, pentru piața unică? Care sunt avantajele pentru vechile state membre europene? Au avut niște avantaje impresionante, însă de multe ori aceste informații nu sunt comunicate presei, nu sunt comunicate publicului și de aceea le e greu politicienilor naționali să se ridice în picioare și să spună noi vrem să continuăm extinderea. Pe timpuri de criză economică e clar că cetățenii sunt îngrijorați, devin, sunt uh, mult mai mult în defensivă față de într-o situație normală. Dacă liderii politicienii nu le explică ce înseamnă exact extinderea, e clar că nu vor fi foarte entuziasmați entuziaști în acest sens. De aceea trebuie să li se explice care sunt avantajele și ce înseamnă din punct de vedere economic pentru Uniunea Europeană extinderea. Și de aceea cred că reuniuni ca cea de astăzi sunt foarte importante. Domnul Boștinaru a spus despre rolul familiilor politice și, partide, și partidelor politice. Și vreau să fie foarte clar acest punct. În Balcani, în contextul Balcanilor și în alte contexte se întâmplă următoarele. Unele forțe politice pun la îndoială legitimitatea Parlamentului și aceasta e o problemă. Trebuie să fim cinstiți. Cu toții suntem pentru democrație și pluripartism. Da, și eu sunt așa, îmi place această dezbatere. Însă atunci când mergem într-o țară și cei de, și ni se spune, guvernul nu respectă libertatea presei, guvernul are problema asta și asta, însă guvernul ne spune despre opoziție, că opoziția e cea vinovată și atunci ne confruntăm cu niște probleme. Dacă Membrii Parlamentului European, membrii Parlamentului Național vor să sprijine extinderea, atunci vă sugerez următoarele. Să creșteți nivelul de cooperare între familiile politice din parlamentele dumneavoastră astfel încât să putem să creăm o cultură democratică în ceea ce privește guvernarea, să avem niște democrații mai active, dar stabile. De aceea am insistat că e nevoie să promovăm o cultură a consensului și a compromisului nu trebuie să compromitem discuțiile care există și dezbaterile, însă e nevoie de consolidarea statului de drept. Cred că această misiune e una foarte importantă pentru dumneavoastră ca politicieni. Cum am spus și înainte, extinderea nu e un proces birocratic. E vorba de o transformare, o transformare spre niște societăți și economii deschise. Cred că asta putem să facem noi acum și din punct de vedere al Comisiei vom încerca să menținem toate aceste aspecte pe ordinea de zi. Îi mulțumesc președinției maghiare și preș- prim-ministrului Orban pentru programul pe care și l-au propus. Cred că putem să aducem o valoare adăugată în ceea ce privește extinderea Uniunii Europene. Am spus aceste lucruri când am fost în vizită în Balcanii Occidentali. Voi merge și luna viitoare și voi transmite același uh, mesaj. Trebuie să continue cu reformele, pe, nu pentru a deveni membri ai familiei europene, pentru că sunt deja, ci membri de plin ai Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Vă mulțumim, domnule președinte al Comisiei. Sunteți o sursă de inspirație pentru noi toți. Ne-ați uh, dat un număr de lecții politice pe care promitem să le răspândim cetățenilor de acasă. Și acum aș dori să Trecem mai departe. Voi mulțumi președinției maghiare pentru dinamismul de care a dat dovadă în ceea ce privește procesul de integrare al Balcanilor. Are cuvântul domnul Orban. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să răspund la o întrebare care a fost adresată direct Ungariei, și anume. Era vorba despre legea cetățeniei acordată cetățenilor maghiari ce trăiesc în afara granițelor Ungariei. Răspunsul meu este următorul. Prin această măsură, noi încercăm să punem capăt discriminării. Facem acest lucru în țările învecinate din Europa Centrală și uh, de Sud-Est. Credem noi că dubla cetățenie este posibilă în Croația, în România și în Serbia. Deci nu văd niciun motiv uh, de ce Ungaria ar trebui să nu poată beneficia de această posibilitate. Vrem să eliminăm discriminarea prin această măsură, deci. Acum dați-mi voie să răspund și la celelalte întrebări adresate președinției ungare. Vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele de apreciere pe care le-ați exprimat, deși poate că ați făcut-o puțin cam prematur. Mai avem încă suficient timp în mandatul nostru pentru a eșua. Mai știi? Am să încep printr-un comentariu general. Atunci când am început activitatea noastră, am luat o hotărâre strategică a trebuit să facem o alegere. Fie considerăm acest mandat ca un festival, ca un fel de concurs de frumusețe, fie ca pe o perioadă de șase luni de muncă grea. Am optat pentru a doua variantă. Iată de ce am uh, încercat să ne fixăm obiective cât mai uh, grele de extindere, guvernanța economică, problema romilor. Am predicat ștacheta cât mai sus prin aceste dosare. Și uh, noi credem că dacă vom uh, face eforturi bune, vom reuși să obținem rezultate și la finele mandatului președinției ungare o să accept și o să merit cuvintele dumneavoastră de apreciere. Cât privește concluziile dezbaterii de astăzi, noi uh, am dorit să vorbim foarte sincer și foarte deschis cu reprezentanții statelor din Balcanii de Vest – ne-am uh, formulat opiniile într-un mod uh, foarte politicos. Dar nu vă lăsați induși în eroare, pentru că situația dumneavoastră, statutul de țări uh, în curs de aderare, e însoțit de îndoiel, de pesimism, iar acestea, din păcate, au căpătat amploare în regiunea dumneavoastră și nici nu se poate compara cu temerile și îndoielile pe care le-am avut și noi înainte de aderarea noastră. Aceste temeri, aceste îndoieli au fost mult mai uh, grave și la noi. Sigur, nu vreau să dramatizez acum situația, este deja destul de dramatică. Vreau doar să spun că nu putem pune problema extinderii pe agenda noastră fără un pic de ajutor și din partea dumneavoastră. Există lucruri foarte importante în joc, mai ales uh, când e vorba de astfel de foruri, ne dăm seama de care este miza. Vreau să mulțumesc Parlamentului Ungar și Parlamentului European pentru că au organizat această conferință. Nu trebuie pur și simplu să împingem mai departe frontiera Uniunii Europene înspre Est. Nu despre asta a fost vorba când am devenit noi membri nu deplasăm pur și simplu granița înspre est, pentru că granița noastră estică este deja stabilită, ea se termină la Grecia. Vrem pur și simplu să ne asigurăm că nu mai există această enclavă a Balcanilor de vest. Noi vrem să acoperim și această regiune, să o îmbrățișăm, să o aducem în rândul nostru. Deci nu deplasăm pur și simplu frontiera la exterior, ci vrem să recunoaștem uh, o regiune care face deja parte din Europa, să o recunoaștem ca membru. Iar temerile, îndoielile de care vorbeam și scepticismul ce există pe alocuri ar trebui să fie eliminate, să dispară. Iar pentru că acest lucru să se întâmple, trebuie să lansăm acțiuni concertate. Am văzut uh, de curând cât de important este să ne găsim aliați eu sunt recunoscător față de Parlamentul European și nu pot decât să vă încurajez. Eram uh, prim-ministru la sfârșitul anilor 90 când am purtat negocierile și atunci am dat seama că cel mai important aliat al nostru este Parlamentul European. Iată că el a rămas un aliat al tuturor încă de pe atunci. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim, domnule Orban. Ați răspuns colegilor noștri întrebărilor adresate. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi a conferinței noastre. Domnul Kever și eu însumi în calitate de copreședinți, vom încerca să facem un rezumat al dezbaterilor pe care le-am avut. Acum mă bucur să pot da din nou cuvântul colegului meu, domnului Căver, pentru niște comentarii finale. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Nu e o sarcină ușoară să vorbești după domnul Barroso și după domnul Orban pentru a mai spune ceva relevant pentru acest subiect pe care îl discutăm de două zile. Două zile. Însă este de datoria mea să rezum ceea ce s-a întâmplat în aceste două zile. A fost foarte interesant pentru mine să ascult ceea ce s-a spus ieri și azi. Cred că acest eveniment a fost unul foarte fructuos. Am analizat integrarea statelor din uh, Balcanii Occidentali din mai multe puncte de vedere. Am vorbit despre toate subiectele care sunt importante în cadrul acestui proces. Doresc să le mulțumesc vorbitorilor de ieri și vorbitorilor de astăzi pentru discursurile cheie foarte interesante care ne-au ajutat foarte mult după aceste două zile de discuții, putem să spunem că avem o imagine mai clară în ceea ce privește provocările pentru Balcanii Occidentali și pentru Uniunea Europeană. Vedem aceste provocări mai clar decât înainte. Pe parcursul discursurilor s-a discutat despre relația cu criteriile de la Copenhaga chestiunile ținând de minorități trebuie să fie rezolvate înainte de aderare și acest element este unul foarte important pentru regiunea despre care vorbim. S-a spus de asemenea că în ceea ce privește justiția, migrația, securizarea granițelor externe, e nevoie de mai multe reforme și de o continuare a controalelor. S-a mai spus și că politica unică de migrație în Uniunea Europeană e ceva ce ar trebui să existe. În ceea ce privește integrarea cetățenilor, în cadrul grupurilor de lucru s-a spus că e important ca cetățenii să fie implicați în același grad și în același fel la fel cum se întâmplă în cadrul criteriilor politice. Și educația e foarte importantă aici. Studenții din țările Balcanilor Occidentali trebuie să aibă posibilitatea de a se bucura de stagii de studiu în Uniunea Europeană. Și nu vorbim doar despre diversitate culturală și etnică. Nu doar pe ea trebuie să ne concentrăm, trebuie să avem în vedere și aspectele sociale trebuie să existe locuri de muncă pentru cetățeni iar aceste țări trebuie să fie active în ceea ce privește implementarea strategiei pentru populația romă. Țările trebuie să se sprijine reciproc pentru a ajunge la aceste obiective și și domnul prim-ministru Orban a vorbit despre această chestiune. Pentru a rezuma această discuție, ce putem să confirmăm e următorul fapt. Nu a existat niciun vorbitor care să pună sub semnul întrebării importanța integrării Balcanilor Occidentali. Dar nu toate statele membre au avut reprezentanți aici care au luat cuvântul. Anumiți actori importanți din Uniunea Europeană nu au luat cuvântul pe parcursul acestor dezbateri. S-a spus de mai multe ori că există fenomenul oboselii în ceea ce privește extinderea. Mai există și o oboseală în ceea ce privește aderarea. S-a menționat și acest aspect în paralel. Aceste două elemente pot să ducă la o încetinire a procesului de extindere și această amenințare este una reală. Mulți au cerut Uniunii Europene să facă mai multe pentru a da un nou impuls acestui proces. Prim-ministrul Orban, în discursul său introductiv, a spus că negocierile cu Croația ar trebui să se finalizeze cât de curând posibil, astfel încât celelalte națiuni să întrevadă o rază de speranță. Vă mulțumim foarte mult pentru aportul dumneavoastră la aceste dezbateri din aceste două zile. Doresc să subliniez din nou cele spuse de prim-ministrul Orban și anume că aceste țări așteaptă fie statutul de membru, fie de candidat și toate aceste țări au în Parlamentul European un adevărat aliat. Ne aflăm în camera acestui Parlament. Eu reprezint un alt aliat important al acestor țări și anume Parlamentul Ungar, care va face tot ce îi stă în putință astfel încât să promoveze procesul de integrare europeană pentru țările din Balcanii Occidentali pe parcursul președinției. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și prezență. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Căver. În intervenția mea nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja de către președintele Parlamentului Ungar, pentru că sunt absolut de acord uh, cu cele spuse aici și vreau să fac o singură reflexie în plus în legătură cu ce am auzit aici, în legătură cu ce mi-a transmis președintele Buzek și cu comentarii proprii care se uh, bazează pe propria mea experiență personală. Și am aici o dublă responsabilitate făcând aceste comentarii. În primul rând, responsabilitatea mea pentru relația între Parlamentul European și Parlamentele Naționale și, în al doilea rând, responsabilitatea legată de relația între Parlament și statele candidat. Acest concept de candidat, de fapt, îl uh, interpretez într-un mod destul de extins și aș include aici și țările precandidat, pentru că aceste țări vor ocupa un loc cu drepturi de pline în acest proces de integrare pe continentul european. Cred că s-a văzut foarte bine la această conferință, așa cum a arătat și domnul Căver, cât de uh, utile sunt astfel de întâlniri. În special pentru a promova comunicarea între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. În felul acesta, cu toții avem de câștigat și cu toții avansăm și lucrăm împreună. Pentru că, între altele, așa ne cere tratatul de la Lisabona, avem acolo cadrul juridic necesar pentru a o face și, pe de altă parte, pentru că noi suntem instrumentele, să zic așa, legitime ale cetățenilor noștri și trebuie să o facem. Trebuie să facem deci eforturile necesare în acest sens. Referitor acum la acea chestiune mai concretă a țărilor și parlamentelor din Balcanii Occidentali, aș vrea să insist asupra unui lucru. Această dezbatere vine la momentul potrivit pentru că cooperarea și avântul necesar pentru ca aceste țări din Balcanii occidentale să devină membrii cu drepturi de plină cât mai repede cu putință este un lucru nu numai care ne convine tuturor, dar avem nevoie de el și e din ce în ce mai clar acest lucru. În ziua de astăzi, în Parlamentul European, există o mare majoritate în favoarea acestei extinderi. Dar această extindere n-ar trebui să întârzie prea mult, pentru că în acest proces cu toții obosim, să spun așa. Ne aflăm într-un proces istoric în care mai multe sectoare politice, nu doar euroscepticii, ci și alții, fac ca acest proces să fie și mai dificil pun și mai multe obstacole în calea noastră și uh, nu-și dau seama că de fapt de acest proces depinde viitorul nostru. Extinderea Uniunii Europene către țările din Balcanii Occidentali este un proces care va aduce multe beneficii acestei regiuni. Însă, pe de altă parte, este un lucru absolut necesar și pentru noi, ceilalți, din cealaltă parte, în special pentru cei care au înțeles odată pentru totdeauna că în contextul actual, în procesul de globalizare în care ne aflăm acum, ori suntem în stare să acționăm împreună, ori dacă nu, suntem pierduți cu toții. Dacă spunem că e vorba de dreptul acestor țări candidate sau precandidate care sunt reprezentate acum aici. Nu vorbesc doar de o pură teorie, nu. Vreau să reamintesc aici și experiența unor persoane precum domnul Barroso sau a mea însumi, pentru că și noi am fost țări precandidate și candidate. Și de multe ori am uh, trecut prin această frustrare și n-am înțeles de ce anumite țări care se aflau oricum pe harta Europei, în istoria Europei, în cultura Europei, de ce din diverse motive străine de voința noastră ne aflam departe de Uniunea Europeană. Ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, cu cele zece țări din Europa Uh, central-orientală și care și ele se întrebau de ce o parte atât de importantă a culturii europene nu participa și nu trăgea beneficiile de pe urma acestui proces de integrare. Și ei au trecut prin aceasta. Iată de ce trebuie să înțelegem că popoarele, țările din Balcanii Occidentali trebuie să intre în acest proiect strălucit și aceasta nu este vorba doar aici despre o justiție pe care trebuie să o facem. Nu, este vorba de a face dreptate în sfârșit acestor popoare care au avut de suferit în trecut. Bineînțeles că ele trebuie să îndeplinească criteriile necesare. Toată lumea trebuie să plătească biletul dacă vrea să ia trenul Europei, însă acest bilet nu trebuie să coste mai mult, nici măcar cu un cent mai mult decât ne-a costat pe noi toți, toți cei care acum mergem în acest tren. Aș vrea în încheiere să vă spun și să fac un comentariu care a fost uh, făcut și aici. Este vorba de o percepție majoritară în rândul membrilor Parlamentului European și acest lucru s-a constatat și în rândul parlamentarilor naționali. E vorba de faptul că acest proces ar trebui să fie grăbit și n-ar trebui să acceptăm niciun fel de justificare sau pretext pentru ca el să fie întârziat și mai mult. Bineînțeles, Croația este mai pregătită decât alții, dar și noi avem obligația să întindem mâna celor care așteaptă acest ajutor din partea noastră. Și domnul Barroso are aceeași senzație ca și mine, pentru că cei care am trecut prin asta, cei care am suferit și am întârziat pentru a lua în sfârșit acest tren, nu ne putem permite acum să-i facem pe alții să treacă prin aceeași suferință. Trebuie să înțelegem că beneficiile vor fi cu atât mai mari cu cât numărul celor care călătoresc în acest tren este mai mare. Pot să vă spun că în, acest, în cadrul acestei lumi globalizate din punct de vedere economic și în această lume uh, unde există o gestiune multinivel a comunității internaționale, nicio țară europeană singură, izolată, nu poate deveni un actor la nivel global cu adevărată putere. Doar o adevărată uniune între noi toți ne va permite să avem acea forță necesară pentru a deveni un adevărat actor la nivel global și doar în felul acesta vom putea avea o capacitate de influență și de susținere a intereselor europene. Mai mult decât atât, vom reuși să dăm un nou avânt gestiunii comunității internaționale prin propriile noastre valori, prin acele valori care identifică cultura noastră. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru intervențiile dumneavoastră. Mulțumesc, uh, Jose Manuel, mulțumesc, Victor. Toate intervențiile dumneavoastră au fost uh, foarte utile și vreau să vă mulțumesc pentru aceasta. Mulțumim, de asemenea, tuturor funcționarilor care au uh, participat, tuturor celor care fac posibile aceste întâlniri ale noastre, Uh, de asemenea interpreților care se află aici uh, în spatele nostru și care sunt din ce în ce mai numeroși de fiecare dată. Mulțumim de asemenea tehnicienilor și vă doresc ca următoarea întâlnire care va avea loc sub președinția poloneză și care a stabilit deja o dată, dar care nu nu a stabilit o temă de discuție. Sperăm ca acea conferință să fie la fel de interesantă ca aceasta. Și dacă îmi permiteți un ultim comentariu personal. Unii dintre dumneavoastră ați vorbit despre nevoia de a-i forma pe tinerii noștri și eu aș vrea să le spun bun venit unor tineri care sunt din regiunea mea, din Castilla-La Mancha, din Spania, care sunt însoțiți de doamna profesoară Pilar Martin și care sunt în vizită aici și care învață ce înseamnă Europa e bine să vadă ce fac reprezentanții țărilor noastre, atât cei care sunt în Parlamentul European, cât și cei din Parlamentele Naționale. Vă mulțumesc mult de tot încă o dată și aici se suspendă ședința.